Okay, dear colleagues, uh, three past nine, let's start. Dragi colegi, bună dimineața, este ora 9 și 3 minute, haideți să începem. Bună dimineața tuturor. Have, uh, got, uh, uh... Toată lumea cred că a primit ordinea de zi. Nu dorește cineva să propună ceva pe ordinea de zi? Nu, atunci se consideră adoptată ordinea de zi. Punctul 3, mai departe, aprobarea procesului verbal pentru această ședință. Proiectul reuniunii din 2-3 uh, septembrie. Îl aveți dumneavoastră în dosar. Dacă nu se împotrivește nimeni, sunt și ele adoptate. Uh, e adoptat acest proces verbal. Punctul 4 este decizia coordonatorilor care de asemenea sunt trecute și ele în procesul verbal din 2-3 septembrie și la fel aceeași procedură este valabilă dacă nu există obiecție până la sfârșitul acestei reuniuni. Se adoptă și această uh, acest proces verbal pentru reuniunea coordonatorilor. Punctul 5, anunțurile președintelui. Bineînțeles că această reuniune, ca întotdeauna, este transmisă în direct pe uh, internet, deci avem și un public care ne urmărește de pe um, ecrane din Luxemburg până în Lüneburg, din uh, Tallinn până la Salonic. Bun venit tuturor din partea noastră și pe lângă acest web streaming avem și un regim de interpretare astăzi alături de noi. Deci vorbiți clar, articulat și asigurați-vă că sunteți vizibil pe ecran și că se aude foarte clar ceea ce spuneți astfel încât să meargă bine și interpretarea. Asta referitor la anunțurile foarte concrete am avut anunțuri obișnuite și acum din partea mea un anunț mai puțin obișnuit, și anume că mai insolit așa, audierea comisarului desemnat, iar comisarul desemnat pentru comerț este domnul Phil Hogan și... Phil Hogan on Monday. Audierea domnului Phil Hogan va avea loc uh, pe 30 septembrie, adică luna viitoare, de la 6 și jumătate până la ora 9 și jumătate. Așadar, va fi cea de-a doua audiere. Mă gândesc că vor fi foarte mulți care așteaptă cu subletul la gură audierea noastră. 32. Deci luni, de la 6 și jumătate la 9 și jumătate. Și mai departe, trecem mai departe la punctul 6 și este vorba de schimbul de opinii cu Eurofer. On the current situation. Să vedem care este situația actuală în materie de siderurgie și metalurgie. Situația oțelului și aluminiului în Europa. Avem relativ periodic un schimb de opinii pe acest subiect cu Eurofer, uh, pentru că este totuși un sector industrial unde sunt probleme mari. One reason for the trouble is, of course, uh, the uh, Era vorba de supracapacitatea care există, mă rog, excedentul de producție la nivel mondial în domeniul siderurgiei, după cum știți, și știți foarte bine că avem acest for internațional, for mondial, unde se discută despre reducerea capacităților de producție pe plan mondial și rezultatele nu sunt tocmai uh, suficiente și uh, din 2018 avem niște cote, niște taxe suplimentare pe oțel și aluminiu impuse de către um, Statele Unite, o adăugire de 10%, ceea ce sigur că produce efecte asupra pieței europene de siderurgie uh, Uh, și metalurgie și pornind de la acest lucru, bineînțeles că noi, Uniunea Europeană, am venit cu niște contrapropuneri sau mai degrabă niște contramăsuri la măsurile unilaterale propuse de către Statele Unite pentru a obține anumite garanții referitoare la procesul nostru de producție și bineînțeles că acest lucru produce și consecințe pentru evoluția acestui sector, oțel și aluminiu. Avem niște activități internaționale prevăzute. Se înregistrează o îmbunătățire a situației în acest sector, mai ales în ceea ce privește măsurile, tarifele și măsurile de protecție și garanțiile în acest sens, dar da, doar că nu există suficiente rezultate și cred că, deosebi, sectorul de prelucrare a luminiului este mai problematic în sensul că producția europeană este vizată de măsurătorile climatice care se fac și este mai scumpă decât producția din China și concurența din China este una dintre amenințările serioase și ne preocupă subiectul. Așadar, există o serie de elemente uh, care creează probleme acestei industrie a oțelului și aluminiului și mă gândesc că putem uh, încerca să vedem cum vom acționa pe viitor. L-avem alături de noi pe domnul Carl Tașle, care este directorul comercial și de relații externe de la Eurofer și Bob Lambrecht, care este director comercial care se ocupă de statistică pentru uh, sectorul siderurgic european și colegul nostru Leopold Rubinaci, binecunoscutul care este uh, reprezentantul sectorului de apărare, și Francisco Perez Canada de la DigiTrade, care stă lângă dumnealui. Așadar, acum uh, o să dau mai întâi cuvântul reprezentantului Eurofer, timp de șapte minute. Fiecare, de fapt, aveți șapte minute pentru a interveni. Vă rog. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că m-ați invitat la comisia dumneavoastră ca să vă înștiințez cu privire la situația sectorului siderurgic și metalurgic din uh, Europa. Am să încep cu o prezentare generală, să știți cât reprezintă, ce reprezintă această industrie în Europa, cum ne situăm pe plan internațional și am să vă explic la sfârșit care sunt principalele provocări și dificultăți cu care se confruntă industria aceasta. Producția de oțel în Europa este răspândită peste tot în Uniunea Europeană. Uh, sunt în continuare 330.000 de angajați în 22 de state membre și generează mult mai multe locuri de muncă indirecte. Această industrie s-a confruntat cu o criză brutală în anii, uh, în sfârșitul anilor 90 uh, și acest lucru a avut un impact asupra uh, întregului sector. Care este lanțul manufacturier? V-am spus că există un lanț valorii care afectează toate sectoarele industriale, construcțiile, transporturi, producția de bunuri, ingineria. Și Industria siderurgică este considerată o industrie de interes național, însă problema este că n-ar trebui ca fiecare stat să aibă propria sa industrie siderurgică. Înainte se spunea că era o chestiune de suveranitate. Întrebarea pe care trebuie să ne punem uh, este cum se mai dezvoltă aceste industrii care consumă multe resurse și care în același timp sunt uh, uh, subvenționate într-o mare măsură de state. Explozia capacității siderurgice a Chinei a făcut ca capacitatea UE să scadă și acum uh, a ajuns pe locul 2 și multe capacități de fabricare care fabricau până la 100 de milioane de tone au dispărut. Cele care s-au menținut sunt subvenționate de guvernele locale și naționale ca să rămână pe linia de plutire. Comisia Europeană a reacționat în 2016 și 2017 împotriva importurilor subvenționate și împotriva dumpingului practicate industria siderurgică din China. Am luat măsuri drastice și aceste acțiuni de concentrare au salvat uh, industria oțelului integrată uh, de la dispariție. În același context, aș vrea să mă refer și la legislatorul european și mai ales la Comisia dumneavoastră pentru că ați adoptat legislație foarte importantă, menținând instrumentele de apărare uh, comercială. Mă refer mai ales la instrumentele de luptă împotriva distorsionării de pe piață și uh, modernizările instrumentului de comerț internațional. În ceea ce privește forumul global, uh, apropo de capacitățile excesive de oțel, este vorba despre o entitate um, care a arătat că uh, Uh, subvențiile pentru menținerea capacităților uh, uh, tulbură piața și cauză distorsionări ale prețurilor. Care sunt principalele ale acestui forum? Să creeze transparență între cerere și oferte, să monitorizeze capacitățile, evoluțiile și să monitorizeze politicile guvernelor, contribuind la uh, o capacități de producție rezonabile și apoi să ajungă la soluții politice pentru a ușura uh, uh, problemele legate de capacitatea de pe piața internațională a oțelului. Munca pe planul transparenței a evoluat destul de bine, este nevoie de mai multe eforturi pentru a revizui măsurile guvernamentale care au dus la o creștere um, um, ilogică a capacităților de producție și pentru a le elimina pe acestea din urmă. După criza mondială din 2009, am văzut că în afara UE s-au înmulțit măsurile de protecție ale uh, industriei metalurgice, certificate obligatorii de calitate, Uh, restricții în ceea ce privește exporturile de materii prime și așa mai departe. Și din cauza acestor uh, măsuri, cam 65% din uh, producția globală este subvenționată. Aș vrea să mă refer la două măsuri de distorsionare a pieței care au avut un mare impact. De exemplu, în Indonezia, unde a existat o interdicție de export a nichelului din 2014 până în 2017, între timp, Uh, această interdicție a fost uh, atenuată, dar va fi reintrodusă în 2020, ceea ce a dus la măsuri de uh, protecționism națio național și a afectat uh, uh, toți fabricanții de oțel care erau dependenți de uh, importurile de uh, nichel. Uh, Indonezia a devenit cel de-al doilea mare exportator de uh, um, inox din lume după China, dar acest lucru mm, se explică prin faptul că uh, în jur de um, 8 milioane de tone de oțel sunt aproape subvenționate în procent de 100% și capacitatea de producție a Indoneziei este acum echivalentă cu capacitatea de producție a tuturor statelor din Uniunea Europeană. O altă măsură de distorsionare a pieței este vorba despre uh, restabilirea tarifelor vamale, secțiunea 232 de către Statele Unite, ceea ce a redus importurile SUA de 13 milioane de tone și a susținut în mod artificial prețul pe plan național al produselor pe bază de oțel și, în general, a inoxului și s-a permis uzinelor americane să producă mai mult și să vândă mai mult, dar încă o dată această situație este menținută în mod artificial. Vreau să revin la situația industriei din Europa. În mod tradițional, balanța comercială era destul de echilibrată. În UE, 20 față 25 de milioane de tone importuri și exporturi s-a ajuns în ultimii ani însă la a exporturilor Europene, ceea ce a avut uh, un impact. Am pierdut mai mult de 3 uh, milioane de tone pe an din 2016. În plus, Importurile UE în 2018 și în primul trimestru 2019 s-au modificat și acum suntem, am ajuns la un deficit de 3 milioane de tone. Cererea de oțel europeană era destul de sănătoată în 2017, primul trimestru 2018, plus 3%, însă de la sfârșitul anului trecut, tendința s-a inversat în mod drastic, pentru că cererea a stagnat și chiar a scăzut din cauza incertitudinilor create de războaiele comerciale, din cauza Brexitului și uh, care a uh, paralizat uh, cererea mai ales în Germania, din cauza presiunilor de pe piața externă, au scăzut prețurile cu mai mult de 20% în ultimele luni. Producția de oțel este acum redusă în țările europene pentru a ține cont de situația de pe piața europeană. În jur de 5 milioane de tone este valoarea uh, reducerii producției în statele UE. Din cauza reintroducerilor tarifelor la import pe piața europeană, uh, și noi a trebuit să luăm o măsură uh, ca să menținem nivelul tradițional al importurilor însă concentrarea importurilor din anumite țări exportatoare continuă sub uh, regimul clauzei de salvgardare, mai ales importurile din uh, Turcia. Acum Comisia va face evaluare a sistemului de cote care va fi pus în aplicare începând cu octombrie. În mod normal ar trebui să se stabilizeze uh, importurile, să nu mai există o concentrare a țărilor de unde provin importurile și să ținem cont de faptul că din februarie anul acesta cererea a crescut puțin, dar nu este încă suficient pentru a ține cont de situația deficitară de pe piața europeană. Închei prin a vă spune care sunt principalele provocări și care ar fi posibilitățile. În primul rând, trebuie să se ia soluții eficiente pentru supracapacitatea de pe piața mondială trebuie de luat măsuri împotriva măsurilor uh, și pe care le iau anumite guverne și împotriva subvențiilor pe care le primesc industriile din principalele state partenere. Uniunea Europeană ar trebui să pună mai bine în aplicare regulile um, actuale atunci când este nevoie sau să modifice regulile sau să dezvolte noi uh, politici. Așa cum s-a mai spus, interdicția de um, export a materiilor prime este împotriva regulilor OMC. Și Există măsuri care ar fi, putut, ar fi putut fi luate împotriva Chinei, dar de ce acestea nu au fost puse în aplicare? De ce nu se folosesc măsuri de reciprocitate în ceea ce privește accesul la achizițiile publice? De ce nu se depun plângeri împotriva subvențiilor ilegale pe care le uh, practică anumite state membre OMC? Și este nevoie de măsuri pentru a garanta uh, reguli legale uh, apropo de tot ceea ce privește legislația de mediu în Uniunea Europeană. Avem nevoie de măsuri precum uh, ajustarea uh, prețului la tona de carbon, uh, um, o mai bună integrare la nivel fiscal, la internațional și, de asemenea, un regim care să corespundă um, specificității nu se străluce. Mulțumesc acum de la industria aluminiului. Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. Mulțumesc că am ocazia să mă adresez noastră și să vă spun care este situația industriei aluminiului. Avem 1,1 milioane de angajați și avem cifre de afaceri de circa 14 miliarde de euro anual și este o cer din ce în ce mai mare de aluminiu pe plan mondial. Ai nevoie de aluminiu la mașină, la bicicletă, la echipamente electronice, la telefonul inteligent pe care folosiți, mulți deci, uh, cel mai important sau cei mai importanți utilizatori sunt cei din domeniul transporturilor, construcțiilor și foarte multe bunuri de la consum. Aluminiul este reciclabil la infinit, în sensul că își menține proprietățile inițiale, indiferent de câte ori este prelucrat și reutilizat, astfel încât aluminiul este este principalul vector al economiei circulare, unul dintre principalii vectori, iar tranziția Europei către o economie cu emisii reduse de carbon necesită o mai mare uh, utilizare a aluminiului, pentru că nu este un metal ca care să fie energofagă, permite o eficiență a resurselor și în același timp permite și o eficiență energetică a clădirilor. Iar aluminiul produs în Europa este aproape conține aproape de trei ori mai puțin carbon decât aluminiul importat din China. Iar acest lucru ne aduce, facem față cu principala amenințare la adresa aluminiului european astăzi, și anume efectul acestei capacități excedentare ale Chinei, în legătură cu care noi am trimis avertismente de ani de zile, se concretizează, iată, pe piețele noastre. Raportul OCD emis în cursul acestui an recunoaște faptul că forțele de pe piață sunt răspunzătoare pentru unele dintre recentele creșteri din capacitățile de topire și prelucrarea aluminiului din China, da, deci combinatele practic din China care sunt în creștere și se estimează că se va ajunge la 60 de miliarde de dolari um, volum al um, capacității uh, din China, care beneficiază de reducere la energie și o serie de scutiri, iar uh, combinate din China asigură, au ajuns să asigură cam 60% din producția mondială în 20 de ani, ceea ce a dus la o creștere explozivă a produselor semifabricate chineze către UE. Mai mult decât atât, aceste importuri din China ajung pe piețele noastre la prețuri nejustificate de mici, care sfidează orice concurență, cam cu 30% mai mici decât orice alte prețuri, ceea ce nu face altceva decât să submineze și să distrugă la nivel de concurență companiile noastre. Iar acest proces s-a accelerat și se accelerează în ultima vreme având în vedere aceste războiuri comerciale, iar UE riscă să fie principala victimă, constatăm că efectele sunt evidente, având în vedere că acum uh, s-au închis mai multe combinate în Europa pentru că nu sunt comenzi și se merge pe deficit și uh, acest lucru va avea niște consecințe dramatice asupra locurilor de muncă din UE și asupra viitorului industriei prelucrătoare din UE. Mulți dintre, mulți dintre partenerii comerciali din UE ne-au luat-o cu mult înainte la acest capitol dacă stăm să ne gândim că agenții noștri economici sunt totuși uh, defavorizați foarte tare. Actualele măsuri uh, și garanții comerciale în materie de aluminiu nu sunt suficiente pentru a, a proteja agenții noștri economic și, de fapt, vizează numai 5% din producția totală din UE. Ceea ce este important este că aceste instrumente de garanții comerciale sunt importante pentru industria noastră și acestea vizează multe IMM-uri, atât doar că ele nu dispun de aceleași resurse ca o autoritate de anchetă. Iar UE trebuie să facă tot ceea ce poate pentru a combate uh, concurența neloială. De pildă, ar trebui să profităm de toate posibilitățile juridice de a iniția uh, dosare și de a proteja aceste produse în fața unor amenințări iminente. UE trebuie să intervine și la nivelul OMC și îndeosebi pentru a combate uh, subvențiile de stat acordate în mod neloial și mai ales uh, pentru a prevedea pachete de reformă. În egală măsură, UE trebuie să vină cu soluții concrete în cazul în care sunt blocaje la OMC. Pe scurt, cerem o Uniune Europeană puternică și în stare să-și ocrotească industria și vă mulțumim pentru atenție și vă cerem sprijinul dumneavoastră pentru a susține industria producătoare de aluminiu din Europa. Mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumim! Mesajul este limpede, spune domnul președinte, care este deci reacția Comisiei Europene la acest capitol, dragă Leopoldo? Five minutes. Thank you, Chair. Good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Vă mulțumim pentru aceste prezentări. Din capul locului dați-mi voie să mulțumesc uh, domnului Tașlefov, să-i spun că comisia a plecat urechea la cele spuse de Eurofir. Comisiei uh, întotdeauna i-a păsat de ce se întâmpla uh, în timp ce a explodat criza din industria siderurgică. Am luat la cunoștință principalele puncte. Dați-mi voie să menționez câteva um, aspecte care mi se par importante. În primul rând, legat de provocările legate de inoxul importat din uh, Indonezia, de pe 1 octombrie, clauza de salvgardare a oțelului va acoperi importurile din Indonezia. În august am început o anchetă anti-dumping privind uh, produsele importate din Indonezia și din China. Este foarte important să știm că uh, China stabilește zone economice în țări terțe, tocmai pentru a-și mări capacitățile de export către Uniunea Europeană. Trebuie să luăm măsuri hotărătoare împotriva acestor tendințe. De asemenea, să analizăm compatibilitatea acestor măsuri, de exemplu cele din Indonezia, cu regulile OMC. În ceea ce privește cotele și nivelul cotelor în, în cadrul aplicării clauzei de salvgardare, Deocamdată aceste cote nu au fost depășite, cu puține excepții și dacă vă uitați la nivelul importurilor pentru primele luni din anul 2019 și faceți o comparație cu primele luni din anul 2018, deci facem o comparație a nivelului importurilor, cele care uh, sunt acoperite de clauza de salvgardare și cele care nu, vedem că importurile au scăzut. Deci, conse consecintele aplicării clauzei de salvgardare sunt mai degrabă pozitive, pentru că um, am mai atenuat distorsionările prețurilor. Însă, uh, instrumentele de apărare comercială nu sunt un panaceu. Nu putem să ne protejăm împotriva uh, efectelor scăderii importurilor. Nu putem să folosim aceste măsuri pentru a compensa încetinirea economică sau uh, scăderea creșterii, uh, scăderea cererii um, de um, produse de oțel. Chiar în momentul de față, Comisia se gândește la măsuri suplimentare și acestea au fost incluse inclusiv în programul viitorului președinte ales al Comisiei. În ceea ce privește aluminiul, Cred că trebuie să ne uh, uh, întâlnim și să discutăm. Uh, chiar dacă ești un IMM, asta nu înseamnă că nu poți să faci plângeri uh, în temeiul legislației de um, um, apărare um, comercială. Avem instrumente adaptate uh, întreprinderilor mici și mijlocii și, sincer, uh, Uh, dacă am putut să facem față anumitor măsuri uh, dăunătoare pentru industria siderurgică, nu văd de ce nu am putea să facem același lucru și pentru industria aluminiului. Însă ne trebuie date, ne trebuie informații și acestea nu pot să ne parvină decât din partea industriei. De aceea mi se pare foarte important să discutăm, să vedem exact ce măsuri putem să luăm, dar încă o dată acest mesaj cum că ar trebui să folosim instrumentele 100% uh, din potențialul acestor instrumente, să știți că este exact intenția comisiei. Mulțumesc. Vă mulțumim. Francesco acum are cuvântul. Vă mulțumesc. Industria știe foarte bine că ne luptăm cot la cot ca să facem față acestor provocări fără precedent și, doamnelor și domnilor, acestea nu vor dispare pe viitor. Supracapacitatea chineză și tentativa SUA de a, a crea carteluri pe piața mondială nu vor dispare. Dați-mi voie să vă dau câteva uh, piste alternative ca să înțelegeți exact ce încercăm noi să facem. În primul rând, și cred că colegii care reprezintă industria siderurgică au um, insistat asupra acestui punct, trebuie să vedem partea cu materiile prime pentru lanțul de producție și să purtăm negocieri cu Indonezia pentru un acord de liber schimb și în cadrul acestor negocieri suntem foarte vigilenți ca să garantăm accesul la materiile prime care sunt fundamentale pentru industria siderurgică, precum nichelul este un aspect adițional uh, care trebuie evidențiat. Dincolo de uh, faptul că aceste aspecte uh, rămân prioritare și știu că ne veți întreba cum evoluează negocierile, este de asemenea fundamental să vedeți exact toate direcțiile în care noi depunem eforturi în primul rând, este foarte clar că ne trebuie uh, o consolidare a măsurilor uh, care garantează punerea în aplicare a tuturor uh, um, um, prevederilor legislative pentru a ne asigura că toate drepturile industriei noastre sunt garantate. Al doilea aspect. Știm că regulile pe care le avem acum în vigoare nu sunt suficiente. Noi deja negociem Uh, rescrierea acestor reguli ca să le includem în procesul OMC. Știți că avem un proces trilateral cu colegii din SUA și Japonia pentru că vrem să definim noi reguli de subvenționare astfel încât să punem capăt distorsionărilor care se află la baza uh, constituirii supracapacității chineze. În plus, nu putem să uităm că o bună politică începe în propria casă, domnilor și domnilor. Comisia a început deja să se gândească cum poate să folosească orice măsură de piață internă ca să se asigure că impactul activităților de subvenționare, mai ales cele legate de supracapacitate, pot să fie uh, <clears throat> soluționate. Sunt procese în curs de desfășurare. Aș vrea să vă mai atrag atenția asupra două puncte com, politica comercială este foarte puternică, dar în niciun caz nu este un panaceu. Nu putem să rezolvăm toate problemele lumii. De aceea, președinta aleasă von der Leyen a subliniat două alte aspecte importante. Unul este legat de folosirea tuturor instrumentelor de politică industrială pentru a face față provocărilor viitoare. Acest lucru este fundamental pentru industria europeană și, de asemenea, trebuie să ne uităm și la partea de uh, legislație de mediu și taxa pe carbon. Trebuie să folosim uh, toate uh, instrumentele pe care le avem la dispoziție, altfel nu vom, uh, nu vom scate la capăt, să avem voință de implicare, să dăm dovadă de fermitate în negocierile noastre cu prietenii americani. Ați văzut că am răspuns în mod uh, uh, hotărât față de um, anunțurile făcute de administrația americană. De asemenea, trebuie să ne ținem de discuțiile care au avut loc între președintele Juncker și președintele uh, Trump ca să facem față um, um, consecințelor negative ale tarifului vamal 232 care afecta mai ales industria automobilelor și doar dacă vom fi constanți și ferm vom face față acestor provocări. Aș vrea să închei făcând un comentariu. Uh, în timpul acestei perioade de criză, când am folosit foarte multe instrumente uh, comerciale, diplomatice uh, pentru a face față crizei supracapacității și Parlamentul a jucat un rol foarte important, vreau să spun că tocmai atunci când ați vizitat China a fost pentru noi foarte important. Ne-am dat seama uh, cam care erau căile alternative pe care puteam să le folosim. Criza asupra asupra capacității continuă în China, dar vă rugăm să folosiți toate uh, măsurile pe care aveți la dispoziție, să continuăm cod la cod și pe viitor și să vedem cum putem să creăm instrumente suplimentare, unelte suplimentare, ca să luptăm împotriva supracapacității și a problemei cartelurilor. Vă mulțumesc! Uh, uh, vă mulțumesc! Acum trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri și începem cu domnul Butikhofer. Came astonishingly fast. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte repede mi-ați dat cuvântul, nici nu m-am prins. Vreau să le mulțumesc ambelor sectoare industriale pentru prezentările făcute și, și Comisiei Europene pentru uh, comentariile făcute și consider că avem de-a face cu o nevoie foarte clară de a continua cooperarea pe care o avem cu țări precum China, atâta doar că trebuie să fim un pic mai incisivi, în sensul că trebuie să ne susținem mai clar uh, um, interesele. Și sunt pe deplin de acord cu ideea de reformare a Organizației Mondiale a Comerțului, dar dar este o himeră acest lucru și nu putem să ne bizuim și să tot sperăm că se vor produce tot felul de schimbări și o mai corectă aliniere a actorilor politici. De aceea trebuie să anticipăm noi nevoile de reformă în cadrul OMC. Cred că o problemă pe care ar trebui să o analizeze mai în amănunt Comisia ar fi toate protocoale de aderare ale Chinei la OMC din 2001, pentru că acestea ne permit dreptul de a introduce măsuri de combatere a subvențiilor de stat și noi nu ne-am prevarat niciodată de acest drept al nostru. La început ni s-a părut inutil, după care ne-am gândit că ar mai fi alte măsuri alternative care să dea roade, dar văzând cum evoluează situația, eu cred că ar trebui să ne întoarcem la acest acord și să verificăm dacă nu cumva putem să ne prevalăm de acest instrument. În al doilea rând, cred că trebuie să punem în practică măsurile de garantare și de protecție uh, comerciale cu sprijinul total al uh, toate instrumentele de protecție comercială, de deci ce nu cu sprijinul Parlamentului și cred că o măsură importantă pe care o avem ar fi aceea de a crea condiții echitabile și de reciprocitate în sensul utilizării instrumentelor de achiziții publice internaționale pe care anumite state membre le-au blocat până acum și să sperăm că de acum încolo vor înțelege că acesta este un instrument foarte important dacă vrem să facem progrese. Cred că este foarte clar ce se urmărește și cred că ar trebui să cooperăm cu toată lumea pentru a obține ceea ce ne dorim. În ceea ce privește măsurile la frontieră, sunt reținut, sincer să fiu, pentru că, din câte știu eu, propunerile făcute de către doamna președinte ales al Comisiei, doamna von der Leyen, nu sunt compatibile cu um, statutul și cu prevederile OMC. Cred că trebuie să mai uh, cercetăm. Mulțumesc, Helmut Scholz. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte și eu doresc să mulțumesc uh, ambilor reprezentanți ai industriei metalurgiei și siderurgiei, reprezentanților comisiei. Nu este prima oară când dezbatem acest subiect și toate dificultățile aferente lui, însă v-aș semnala o problemă cu care ne confruntăm și pe care n-am dezbătut-o. În ce mod politicile industriale din țările vizate iau ele în calcul nevoile industriei siderurgice. Dacă stăm să ne gândim la China, dacă stăm să ne gândim la faptul că practic peste tot se construiesc combinate, orașe sunt în expansiune în China, e nevoie de oțel, e foarte clar. Și practic trebuie să fie acoperită această cerere care vine dinspre China. Deci trebuie să ținem cont de strategiile naționale din Brazilia până în China, din UE până în Statele Unite pentru a putea gestiona corect cererea și eventual o scădere a acesteia. Și dacă ne uităm peste raportul redactat de către monitorul mondial în materie de siderurgie, scrie acolo că importurile de orțel ale UE au scăzut în ultimii ani și la fel și importurile de la principalii furnizori s-au schimbat foarte mult, având în vedere situația în ansamblu la scară mondială. De aceea, cea mai mare pondere a importurilor UE de oțel vin din Turcia, iar Turcia reacționează foarte tare la um, creșterile tarifare impuse 232, schema 232 impusă de către uh, SUA și care vizează piața europeană. Și, uh, practic, avem de face cu Rusia, cu Ucraina, ca furnizori, China mai puțin, la 6%, India la 6%, deci există o imagine de ansamblu care ne permite să vedem unde ne situăm. Și v-aș încuraja să încercăm să avem o abordare multilaterală. Știm că există un excedent de producție și trebuie să vedem în ce mod corelăm capacitatea de producție și să ținem cont și de criteriile ecologice și să ajungem la o decarbonizare a producției, la o producție siderurgică fără consum de carbon. Deci, practic, trebuie să um, ținem cont de aceste lucruri și să le transmitem mai departe și la OMC. Dragi colegi, vă mulțumesc că avem foarte multe înscrieri la cuvânt. Vă rog frumos să nu depășiți două minute care vă sunt alocate. Domnul Ciustor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu pentru informațiile furnizate, mulțumesc și Comisiei dar și reprezentanților industriei metalurgice, aș dori să mă refer la două aspecte. În primul rând, măsurile de protecție care au fost propuse în Statele Unite în ceea ce privește introducerea Uh, taxelor vamale. S-a spus că cotele vor fi uh, crescute, vor fi sporite. De ce se propune această măsură, având în vedere că cotele respective nici măcar nu, am fost, nu au fost epuizate? Uh, avem de-a face cu o perioadă liberală în care situația de pe piață reglementează cantitatea uh, cotelor. Uh, colegul Scholz uh, s-a referit la acest aspect. Problema o reprezintă distorsiunea care se face acum pe piață, nu din China, ci din Turcia. Și a doua întrebare, Știți că la uh, sfârșit de săptămână au avut uh, alte uh, proteste legate de mediu. Aș dori să știu cum ar arăta un mecanism de ajustare la frontiere. Avem deja delocalizările de cărbune care au loc acum Uh, știți că costurile de uh, producție sunt uh, sporite datorită comerțului de emisii, deci aș dori să știu dacă Comisia intenționează să propună ceva în acest domeniu. Pentru că știți că există țări în care nu există un cost sporit la emisiile de dioxid de carbon. Deci aș dori să știu care sunt reflexiile care au loc la Comisie. Știu că domnul Butikofer s-a referit și el la acest aspect. Uh, mi-ar plăcea dacă uh, ne-ați uh, ați venit cu câteva lămuriri suplimentare. Deci care sunt uh, stimulentele pe care le puneți la dispoziția industriei? Mulțumesc, avem o problemă cu timpul. 10 colegi s-au înscris la cuvânt mm, și mai avem încă 20 de minute la dispoziție pentru această dezbatere. Deci v-aș ruga dacă se poate să vorbiți nu mai mult de un minut și jumătate ca să dăm uh, cuvântul și uh, experților. Mulțumesc, domnule președinte. În mandatul uh, trecut am, uh, ne-am ocupat foarte mult de metalurgie, pe drept cuvânt, pentru că este un domeniu foarte important. Am venit și cu măsuri de protecție care nu au fost foarte eficiente. Uh, Uh, aș dori însă să mă refer la aluminiu. Așa cum spunea și colegul meu, aluminiu uh, este o materie primă uh, reciclabilă la nesfârșit, chiar dacă trebuie să spunem că uzină consumă foarte multă electricitate, ea uh, consumă, de exemplu, ca să vă faceți o idee, cât un uh, oraș mare. Dar merită să vorbim despre aluminiu. Mă întreb uh, însă de ce am ajuns la acest nivel de supracapacitate în China. Vă reamintesc că China reprezintă 11%, era în 2010 și acum 56%. Uh, de ce asista, am asistat la această schimbare datorită cărbunelui, dar să nu uităm că este vorba de 60 de miliarde de subvenții de stat acordate la 5 uh, uh, companii. Avem de-a face cu o piață care este excesiv de subvenționată și de aceea aluminium este exportat la prețuri cu 25 până la 30% mai mici decât aluminiul din Europa. E adevărat că măsur, Comisia a adoptat măsuri de supraveghere, dar ea nu combate suficient antidam dumpingul la care asistăm și pe mine ce mă sperie, într-adevăr, este că uh, vom uh, asista la aluminiu în aceeași situație ca la oțel, deci o situație de mare vulnerabilitate. Deci măsurile de apărare comercială în domeniul aluminiului nu sunt suficiente pentru a proteja industria europeană nu uh, se referă decât la o mică parte din producția totală de pe piață și deci Trebuie să consolidăm uh, acest uh, mecanism și, în încheiere, în ce privește OMC-ul, trebuie să rezolvăm problema subvențiilor de stat, mai ales acordate în China, care nu fac decât să denatureze concurența. Mulțumesc, doamna Schreinemarker. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, reprezentanților industriei pentru prezentare, mulțumesc și comisiei pentru poziția exprimată. V-ați referit la Uh, consecințele contramăsurilor pentru oțel din perspectiva internațională, dar aș dori să, mă, să vă pun o întrebare. Ce se întâmplă cu anumite tipuri de oțel uh, care lipsesc în Europa, s-ar putea să avem de-a face cu o criză la anumite tipuri de uh, oțel. S-ar putea de asemenea să existe și chiar o atitudine de monopol sau de cartel. V-ați gândit sau faceți ceva în acest sens? Mulțumesc! Doamna Revimenti. Colegii. Mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc uh, reprezentanților industriei și comisiei pentru participarea la ședința noastră. Aș vrea să vă vorbesc despre îngrijorarea mea din cauza năspririi relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii chiar dacă în ultimele zile secretariatul de stat, secretarul de stat mai copil din administrația americană a declarat că ar dori să se îmbunătățească relațiile, însă relațiile dintre UE și SUA eh, <clears throat> se spune că ar fi optime este normal să existe anumite probleme, mai ales în domeniul apărării și comerțului, însă rămâne o, o mm, viziune comună, valori împărtășite, printre care prezervarea libertății și democrației. Însă trebuie să monitorizăm cu atenție creșterea importurilor produselor de oțel în Uniunea Europeană, consecință directă a deciziei SUA de a impune taxe pe produsele din oțel, care a dus la... Uh, Uh, faptul că exporturile din țările terțe s-au îndreptat acum către SUA și nu către Uniunea Europeană. Trebuie să protejăm uh, producția siderurgică din Uniunea Europeană în general și pe cei din Italia deopște, pentru că uh, producția noastră de oțel se confruntă cu concurența partenerilor externi, mai ales din cauza supracapacității și din cauza practicilor de comerț de loial Trebuie să sprijinim industria noastră siderurgică și să nu lăsăm uh, să facă față singure aceste concurențe uh, aspre și deloiale. Mulțumesc, domnul Danti. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc reprezentanților industriei și reprezentanților comisiei care ne-au uh, dat uh, date foarte interesante despre acest sector strategic uh, al industriei europene, sector care poate a fost subevaluat în trecut. În fostul mandat, cum spunea și colegul Morel, am luptat împotriva recunoașterii statului de economie de piață Chinei, și pentru a crea aceste instrumente de protecție comercială. Eu aș spune Comisiei că trebuie să îmbunătățim aceste instrumente ca să ne apărăm mai bine industria și să o protejăm de o piață unde jucătorii nu întotdeauna sunt foarte corecți. Deci cred că am avea nevoie de un arbitru care să poată să sancționeze comportamentele incorrecte a celorlalte țări. De aceea văd cu ochi buni faptul că Uniunea Europeană acum uh, depune eforturi la nivelul OMC pentru a putea să avem un teren de joc uh, unde regulile sunt respectate de toți jucătorii. Un alt punct care a fost uh, menționat și de alți colegi și mi se pare foarte interesantă această idee a tranziției energetice și de mediu pe care oricum trebuie să o întreprindem. Cred că am putea aici să luăm alte măsuri și poate că în următoarele săptămâni, în următoarele luni, Comisia va veni cu mai multe detalii despre exact ce anume putem să întreprindem pentru ca tranziția energetică să nu reprezinte un cost pentru industria europeană, ci să reprezinte o oportunitate pentru pentru a crea noi oportunități de uh, piață și să existe o compatibilitate între dezvoltarea industriei siderurgice și protecția mediului. Mulțumesc, doamna Catania. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tärkeästä tilanne. Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să mulțumesc uh, experților uh, pentru această privire de ansamblu extrem de interesantă Uh, eu uh, cred că este foarte important uh, ca Comisia să reacționeze la fluctuațiile de pe piață, la pia- de pe piața mondială, la fluctuațiile de, priz, de, de preț. Să reacționeze, de exemplu, cu, prin taxe vamale. Mă gândesc că mai ales la relocările de emisii de carbon înspre uh, Indonezia. Acolo se relocă cele mai multe emisii. Aș dori să ne spună rep- reprezentanții Comisiei ceva mai mult despre acest document privind uh, taxa pe uh, car- uh, cărbune. Doamna von der Leyen a vorbit despre planuri foarte mărețe. Aș dori să știu însă dacă suntem cumva în proces de preparare și încotro ne îndreptăm. Mulțumim! În primul lugar... Dimineața, în primul rând, aș fi dorit să-i mulțumesc uh, colegilor de la Eurofer că s-au prezentat în fața acestei comisii pentru a ne informa care este situația actuală în domeniul oțelului și aluminiului în Europeană și, bineînțeles, doream să mulțumesc secretariatului precum și membrilor care sunt la al doilea mandat aici pentru munca pe care au depus-o cu atâta succes referitor la măsurile de salvgardare care vizează să protejeze piața europeană în fața perturbărilor protejate de către Uh, taxele impuse și toate abaterile de pe piața americană. Și bineînțeles să nu uităm să mulțumim Comisiei Europene. În calitate de reprezentant a Spaniei în Parlamentul European, doresc să vă atrag atenția asupra cât de important e pentru noi uh, acest tip de măsuri de salvgardare, care elimină o amenințare foarte serioasă, care planează asupra unui sector atât de important pentru piața muncii și economia țării mele. Este extrem de important pentru Spania, dar și pentru țări ca Germania, Italia, România, Republica Cehă, Franța, Polonia, Grecia, Austria și foarte multe alte țări din Europeană vorbim despre un sector esențial al economiei și doresc să reiterez sprijinul meu necondiționat pentru acest gen de decizii, precum și măsurile de a transforma măsurile provizorii în măsuri definitive. Este foarte important să reușim să evităm creșteri nejustificate ale importurilor, al căror efecte asupra pieții muncii și economiei europene sunt perverse, iar în cazul în care creșterea cotelor se va dovedi a fi ineficientă, putem îmbunătăți situația. În calitate de membru al grupului ECR și în numele partidului meu Vox, rolul meu în Parlamentul European, în temeiul mandatului încredințat de către cetățenii spanioli este să apără rolul comerțului interna- internațional, fără însă să aibă de suferit modelul european. Un principiu care cred că este în asentimentul nostru al tuturor și pot să vă spun că în calitate de europarlamentar spaniol nu voi aproba vreodată și nu voi susține vreodată măsuri care să aducă atingere pieții muncii și locurilor de muncă ale cetățenilor spanioli ale căror interese le apăr. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum urmează Heidi Hautala. Thank you very much. Um... Um, I was interested... Mulțumesc foarte mult. Comisia a spus că comis, uh, doamna von der Leyen dorește să folosească mai multe instrumente din panoplia pe care le la dispoziție pentru a reacționa la situație. Pentru că să nu uităm că Uh, industria siderurgică și a aluminiului se află în, la ananghe în Europa. Aș dori să știu care uh, ar putea fi stimulentele folosite din perspectiva Comisiei pentru a îmbunătăți situația, pentru a îmbunătăți, de exemplu, uh, eficiența energetică a producției de oțel și de aluminiu. Știm că industria aluminiului mai ales a făcut câteva progrese importante, s-a vorbit despre ele în această prezentare, dar știu că în țările nordice producția de uh, oțel uh, a devenit uh, foarte eficientă din punctul de vedere al consumului de curent. Aș dori să știu care ar putea fi instrumentele pe care le-am putea folosi și ce am putea obține în următorii cinci ani. Pentru că, până la urmă, de câștigat ar avea competitivitatea industriei europene. Dacă pornim de la premisa că Uniunea Europeană își dorește să existe acțiuni mai concrete și mai uh, Uh, stricte pentru a combate uh, schimbările climatice. Mulțumim, domnul Canas. Gracias, <clears throat> presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că sectorul siderurgic și al prelucrării metal metalurgic al aluminiului sunt extrem de importante pentru industria europeană, sunt sectoare strategice, însă este la fel de adevărat că avem de face cu niște sectoare care ocupă o, o mână de lucru calificată și pe care trebuie să o crotim, astfel încât uh, am tot vorbit despre fluxurile comerciale, despre fluxurile de producție, despre dumping și am vorbit prea puțin despre consecințele pe care acest lucru le are asupra forței de muncă și pieței muncii, pentru că că în fond este un element extrem de important, adică și eu sunt europarlamentar spaniol și mă îngrijorează să văd că există strategii de distorsionare a pieței din partea Chinei, din partea SUA, pentru a-și proteja industriilor și pentru a um, suprainunda piața mondială cu produse de uh, oțel. Nu este o bă, întâmplare ce se întâmplă cu China, este o strategie, iar acest lucru are efecte negative asupra producției noastre și asupra ocupării forței de muncă. Noi avem combinate în Spania care suferă și din cauza ce se întâmplă în China, iar reacția Comisiei a fost întârziată, oamenii au de suferit, oameni ca noi, oameni vii, oameni care au locuri de muncă și acest lucru este și o consecință politică, pentru că oamenii aceștia văd că nu există o reacție eficientă. Vă rog frumos să întoarce, domnul Parlament, vă rog frumos, vorbeam, da? Deci, reiau, uh, trebuie să avem grijă la o reacție, că nu, nu văd o reacție din partea guvernelor lor, deci este extrem de important să, să reacționăm rapid, măsuri care să ocrotească și industria siderurgică, măsuri din partea comisiei, dar este și la latitudinea industriei să nu mai scade investițiile, pentru că reprezintă reprezentanții industriei nu mai investesc, se prevalează această situație și închid combinate, iar unii reacționează într-un fel, alții uh, încep să inoveze, iată, să facă investiții și totuși este un angajament social pe care ni l-am asumat și noi ca europarlamentari și trebuie să apărăm forța de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, Anne-Marie! Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentări. Eu aș dori să mă refer la rolul acestui uh, reprezentant uh, pe care l-a prezentat doamna von der Leyen, aș avea două întrebări. În primul rând, pentru reprezentanții industriei. Cum credeți că acest rol ar putea fi cu adevărat eficient și cum ar putea să se uh, integreze în arhitectura uh, internațională? Mă gândesc, de exemplu, la OMC și așa mai departe. Și o întrebare pentru comisie. Credeți că acest, uh, per, această persoană va avea și uh, colaboratorii necesari și resursele necesare pentru ca rolul său cu adevărat să fie eficient. Mulțumesc, domnul Salini. Ultimul. Thank you so much. Mulțumesc. Am uh, două întrebări la obiect. Prima dintre ele, aș vrea să înțeleg ce am putea să facem în legătură cu cotele și mai ales uh, în legătură cu abordarea Turciei legate de cotele reziduale. Și a doua întrebare, aș dori să înțeleg care ar putea fi consecințele Brexitului asupra acestui, acestei clauze specifice de salvgardare. Mulțumesc. Și Cristof, mulțumesc. Aș avea o întrebare adresată Comisiei. Acest mecanism de ajustare la frontieră va fi foarte greu de introdus și de aplicat pentru că ar trebui să avem o taxă pe uh, carbon pe care nu avem deocamdată și pe care va fi greu să o introducem pentru că va fi nevoie și de unanimitate la Consiliu. Aș dori să știu dacă Comisia consideră că am avea totuși posibilitatea de a include în viitoarele acorduri comerciale o obligație uh, din partea omologilor de a avea un sistem asemănător cu sistemul nostru ETS. Deci cred că ar fi într-adevăr un progres ar putea fi un progres și deci, ce întrebarea mea adresată Comisiei, dar și industriei, credeți că această opțiune ar putea fi fiabilă? A rezolvat cel puțin o parte din problemă. Mulțumesc! Și o ultimă întrebare succintă din partea domnului Burjoa. Uh, mulțumesc foarte mult. S-a vorbit despre aceste cote, uh, comisia a vorbit despre ele, dar vedeți că există și uh, țări care evită măsurile internaționale, precum Turcia și Indonezia. A doua întrebare cea legată de uh, protecționismul uh, practicat de către Statele Unite, care spune că își apără interesele naționale, dar cum ar trebui să reacționăm în Europa, pentru că primim semnale din partea SUA, conform cărora unii ar fi dispuși, ar exista disponibilitate pentru dialog. Și apoi această taxă de uh, ajustare la frontiere. Uh, e compatibilă cu regulile OMC sau nu? Mulțumesc! Nu sunt uh, sigur că veți uh, primi răspuns, un răspuns uh, satisfăcător la ultima întrebare, spune președintele. O poveste lungă, dar în orice caz. Acum aș dori să dau cuvântul experților noștri. Cam trei minute, nu mai mult. Majoritatea întrebărilor sunt adresate comisiei, dar totuși, haideți să dăm cuvântul experților întâi. Mulțumesc! O să încerc să răspund la o parte din întrebări. Domnul uh, Scholz, aș dori să vă corectez. A spus, uh, ați vorbit despre reducerea importurilor de oțel în ultimii ani. Eu cred, uh, statisticile ne arată că este exact pe invers, dar e adevărat că s-a schimbat originea importurilor. Este adevărat că uh, acțiunile comerciale întreprinse de către Uniunea Europeană au dus la o reducere a importurilor din China spre Uniunea Europeană, dar această situație a fost compensată mm, din plin uh, de către alte țări uh, exportatoare care au uh, probleme în ceea ce privește capacitatea de producție. Așa cum s-a spus de mai multe ori, s-a vorbit despre situația din Turcia. Știți care este situația din Turcia, știți că e o țară vecină cu noi dar mai există probleme și în Rusia și, într-o anumită măsură, și China. Dacă am putea asista la uh, crize, la uh, o penurie de oțel pe piața europeană, uh, am înțeles că există clauze de sa de, de, de, anumiți importatori, îmi cer scuze, au uh, spus că s-ar putea să asistăm la o penurie, dar în orice caz așteptăm uh, revizuirea efectuată de către comisie. Se pare că a existat un document de uh, notificare din partea OMC-ului, care însă nu a venit cu date concludente. Dar din experiență vă pot spune că într-adevăr se invocă aceste argumente, dar se face o confuzie între o penurie reală și uh, strategii comerciale pentru a obține uh, oțel la prețul cel mai ieftin. Avem de-a face aici cu o penurie reală. În ceea ce privește acest reprezentant, uh, șef, da, salutăm această uh, numire, pentru că, într-adevăr, constatăm că avem de-a face cu o schimbare de atitudine. Se schimbă accentul, politica comercială s-a axat mai mult pe acorduri comerciale cu țările în curs de dezvoltare. Aceasta a fost, uh, e adevărat, o strategie Uh, corectă, dar dacă avem probleme la OMC, atunci trebuie să asistăm la o schimbare. E adevărat că avem nevoie de noi reguli la OMC, dar ele trebuie să fie și susținute de către uh, factorii implicați. Nu este vorba doar de acordurile comerciale și noile reguli, unele sunt mai ușor de pus în aplicare decât altele, dar în orice caz, încă o dată, problema o reprezintă OMC-ul, așa cum am spus în exemplul nostru. Uh, am asistat la restricții la import uh, din Indonezia. Există reguli care pot fi puse în aplicare și având în vedere importanța domeniului nostru, noi credem că ar trebui să fie aplicate. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, uh, din perspectiva din partea legată de aluminiu. În legătură cu întrebarea legată de uh, intensitatea energetică, știți că costul energiei pentru industria aluminiului este că reprezintă cam 40% din costurile de producție, este un cost foarte mare. Deci, e clar că industria e încurajată să reducă acest cost, să reducă consumul de curent electric și de ani de zile am asistat și la relocarea emisiilor, deci am uh, pierdut cam uh, o treime din producția europeană în străinătate, deci trebuie să investim și să avem și condiții prielnice pe piață. Știți că există un proiect pentru baterii în Germania, el este foarte interesant uh, pentru că e, trebuie să se folosească aluminiu pentru a produce această baterie. Deci trebuie într-adevăr să oferim stimulente pentru a Uh, reduce consumul de electricitate. E adevărat că avem nevoie de o strategie puternică, industrială, la nivel european și trebuie să folosim toate instrumentele juridice pe care le avem la dispoziție. În ceea ce privește reforma OMC, regulile împotriva subvențiilor ar trebui să fie cu adevărat aplicate și raportul OCDI este foarte clar. E vorba despre uh, subvenții industriale. Ele generează capacitățile de producție în ceea ce privește rolul acestui reprezentant șef, trebuie să vedem cum uh, uh, vede Comisia Europeană acest rol, dar în ceea ce privește arhitectura institu instituțională și relațiile cu OMC, ar putea fi una dintre uh, misiunile cele mai importante pentru această persoană. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebări. Da, situația este totuși foarte complexă, să nu uităm. Mulțumesc! mulțumim pentru toate întrebările. Într-adevăr, nu va fi ușor pentru comisie să răspundă la toate întrebările. Leopold, tu primești primul cuvântul. Let me thank very much the honorable members for <coughs> Vă mulțumesc, mulțumesc membrilor pentru această dezbatere foarte interesantă. Am luat multe notițe Referitor la toate aceste discursuri legate de delocalizări, ajustarea taxelor la graniță și așa mai departe, lăsați-ne să lucrăm, lăsați-ne să analizăm diferitele opțiuni, inclusiv uh, aspectul central al compatibilității cu regulile OMC și vă promit că de îndată ce vom avea niște idei concrete, vi le vom comunica, dar dați-ne mai întâi timp de gândire. Cât despre clauza de salvgardare, am mărit nivelul uh, uh, cotelor și a tarifelor vamale ca să răspundem măsurilor luate de SUA. Însă această clauză de salvgardare este o măsură temporară însoțită de o măsură de liberalizare parțială. Problema noastră nu este nivelul cotelor, ci faptul că anumite țări, ca de exemplu Turcia, au abuzat de acest sistem. De aceea, în cadrul acestei evaluări, am luat uh, toate măsurile la care ne-am putut gândi ca să ne asigurăm că acum nu mai pot să abuzez de sistem, ținând inclusiv cont de gestionarea cotelor uh, la nivel mondial și a cotelor reziduale. Ne trebuie mai multe reguli, firește, nu uh, încă o dată legislația internă de instrumente de protecție comercială, ci mai degrabă reguli uh, în cadrul multilateral. Ne trebuie reguli mai stringente privitor la subvenții și ne trebuie mai multe reguli la nivel multilateral pentru că problema este mondială. Este și motivul pentru care negociem cu SUA și Japonia și încercăm să ne implicăm împreună și motivul pentru care discutăm cu China. Uh, uh, raritatea oțelului pe piață. Este un aspect foarte important. Noi discutăm cu industria producătoare de oțel și aluminiu, dar știm că există și uh, industria care folosește uh, mult oțel în Europa și nu-și dorește ca prețul să crească prea mult. Uh, întregul uh, exercițiu antidumping, antisubvenții sau a clauzei de salvgardare uh, are drept uh, scop să um, permită industriilor noastre să nu se simtă defavorizate în concurența mondială, dar trebuie să ne gândim și la utilizatorii finali. Iar în ceea ce privește respectarea legii, punerea în aplicare a măsurilor, e clar că nu ne putem mulțumi cu măsuri pe hârtie, dar uh, dacă ar fi să avem o autoritate la nivel uh, european care să monitorizeze aplicarea măsurilor, e clar că ar trebui să fie cineva cu multe resurse. Mulțumesc. Ernesto. Francesco, pardon. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Butihofer. E adevărat că ne trebuie pârghii, ne trebuie instrumente în uh, relațiile cu China. Inițiative precum uh, instrumentul internațional pentru achizițiile publice, va fi uh, indispensabil pentru a avea o adevărată putere de negociere uh, cu China. Trebuie să recunoaștem însă că există și nevoile partenerilor noștri de care trebuie să ținem cont, cum ați spus apropo de uh, um, creșterea uh, din China. Dar China și-a mărit capacitatea uh, cu 500 de milioane de tone din anul 2000. Este exact uh, echivalentul supracapacității pe piața mondială astăzi. Din păcate, au făcut acest lucru nu ca să țină cont de nevoile de pe propria lor piață, ci din cauza liniilor directare dictate de stat, care au creat probleme masive, pe care și chinezii le recunosc. Și chiar dacă în momentul de față Uh, uh, China își folosește mult din propria producție, atunci când piața uh, este într-un trend descendent și se va întâmpla acest lucru, pentru că este o realitate metafizică, ce se va întâmpla cu această supracapacitate? E o senzație de deja vu. Acest oțel se va devărsa pe piețele mondiale și vom avea din nou o, o amenințare pentru industria noastră care se va lupta să supraviețuiască, nu pentru că industria noastră nu este sănătoasă, ci pentru că se va ajunge la uh, exportul și importul în condiții deloc uh, uh, echitabile. Sunt de acord și cu domnul Schulz, forumul global este o, un cadru important unde putem să exercităm presiuni pentru a tăia de la rădăcină, tăia răul de la rădăcină și să dispară condițiile care au creat această supracapacitate și întâlnirea din octombrie va fi una cheie pentru că va trebui să discutăm despre extinderea formului și găsirea de soluții robuste. Și pot să vă mai spun un lucru Acolo toată lumea va juca cu cărțile pe masă, mai ales colegii din China. Ei Uh, întotdeauna ezită să facă declarații um, negative. Până acum se opuneau extinderii. Așa au făcut și la autonomie de la Osaka, dar acum trebuie să um, ne spună pe față dacă vor să se extindă forumul sau, din potrivă, dacă spun că forumul trebuie să dispară, înseamnă că pe ei nu interesează să um, respecte regulile sau să facă politică multilaterală. Deci, indiferent care va fi rezultatul, și rezultatul este cât se poate de nesigur deocamdată, va trebui să uh, luăm măsurile care se impun. Dacă vrem măsuri multilaterale, este nevoie de sprijin și ca să dovedești că sprijin aceste măsuri multilaterale, trebuie să accepti să te așezi la masă și să negociezi cu ceilalți parteneri. Trebuie să-i spun, doamne regimente și domnului Danti, industria nu este lăsată să se descurce pe cont propriu. Știm că industria aceasta reprezintă o adevărată plus valoare și numai dacă lucrăm la oaltă vom găsi soluții pentru aceste probleme. Evident că avem un întreg arsenal de măsuri de protecție comercială și vom face tot ce putem ca să rezolvăm problemele menționate, mai ales de reprezentatul industriei aluminiului. Vă mulțumesc. O întrebare adițională din partea mea în ceea ce privește um, instrumentul um, um, IPI. Comisia noastră a fost foarte activă, raportorul Daniel Caspari a, putut, a făcut tot ce a putut ca să uh, deblocheze acest uh, dosar la Consiliu. Care este situația la Consiliu acum? Din câte știu eu, Consiliul uh, ar putea să accepte reînceperea discuțiilor pe um, acest text legislativ. Mi-este greu să vă răspund uh, la această întrebare pentru că eu nu mă ocup direct de acest dosar. Domnule președinte, împărtășesc evaluarea dumneavoastră Acum s-a înțeles că există o problemă cu achizițiile publice internaționale și se pune uh, uh, întrebarea cum <clears throat> garantăm că regulile de bază sunt respectate de toată lumea. Nu știu dacă asta înseamnă că se va ajunge rapid la o poziție comună la Consiliu. <clears throat> nu prea cred. Știm și am văzut acest lucru cu dosarele măsurilor de protecție comercială că uh, statele se mențin ferme pe pozițiile lor și chiar dacă și Comisia și Parlamentul fac tot ce le stă în putință ca să se găsească o soluție, um, nu știu cât de ușor va fi, oricum toată lumea este conștientă de importanța legislației în acest domeniu. Vă mulțumesc dacă mențineți Consiliul uh, sub presiune cu privire la această legislație. Vă mulțumesc, așa se uh, încheie punctul 6 de pe ordinea de zi, trecem la punctul 7, sesiunea de voturi. Destul de uh, scurtă această sesiune de voturi. Avem doar un vot. Procedăm ca de obicei, mai întâi uh, facem un vot de probă pentru ca toată lumea să-și folosească uh, cartela și să verificăm dacă toate grupurile politice uh, sunt uh, bine reprezentate și dacă nu avem uh, un număr excesiv de membri. And the test vote is closed. S-a închis votul de probă. Totul este în ordine. Trecem la votul propriu-zis. Votul asupra scrisorii noastre de trimis cu privire la bugetul general al Uniunii Europene s-a deschis votul. Oh, now two EPPs. Avem doi membri în plus de la PPE. Vă rog frumos să vă scoateți cartela din consolă. Acum totul este în ordine, s-a închis votul și se adoptă cu o mare majoritate. Vă mulțumesc! Aceasta a fost scurta noastră sesiune de vot de astăzi. Și dacă părăsiți sala, vă rog frumos să faceți în liniște. Trecem la punctul 8. Relațiile UE-Africa. As um, you know, in the de development of the policy of the Council, we have a clear priority to Bineînțeles că trebuie să acordăm prioritatea necesară relațiilor dintre Uniunea Europeană și Africa. S-a făcut deja un anunț în acest sens. Începând cu anul 2020, 36% din bunurile produse în țările africane ajung pe piața europeană. An de zile am discutat cu Africa și partenerii africani despre acordul uh, comerciale de parteneriat cu anumite uh, blocuri regionale. Acest proces a fost lansat cu ambiții mari, însă, în realitate, uh, nu s-a desăvârșit mare lucru și s-a discutat mult despre aceste acorduri. De fapt, unul singur funcționează cu adevărat. Acum trebuie să discutăm despre cadrul de după acordul de la Cotonou. Este un acord vechi care va expira în curând, deci în 2020, și trebuie să găsim soluții ca să uh, înfiripăm o nouă relație între Uniunea Europeană și țările ACP. Și pentru Comisia Europeană, Africa se află printre priorități. Președintele Juncker a lansat o inițiativă Africa UE, uh, investiții pentru creștere economică și locuri de muncă durabile, inițiativă lansată în septembrie anul trecut și știm că au mai evoluat lucrurile și la comisie. În urmă cu câteva zile a fost uh, uh constituit un Um, a fost lansată o inițiativă între 54 de țări africane uh, și Uniunea Europeană. Practic toate țările africane sunt uh, um, acoperite de această inițiativă cu privire la uh, o zonă de liber schimb. Deci există voința politică pentru a crea această zonă de liber schimb pe viitor și noi știm că trebuie să ne aprofundăm relațiile cu Africa, mai ales în ceea ce privește regulile SPS și pentru a sprijini această viitoare zonă de liber schimb. Acestea sunt punctele de pe agenda și acesta este și subiectul discuțiilor noastre și vom da cuvântul comisiei mai întâi, Cecil Ilo, șefa de uh, unitate uh, pentru relațiile UE-Africa, este prezent aici și dăm cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, distinși uh, europarlamentari, în calitate de președinte, vreau să vă semnalez faptul că evoluția Africii este o prioritate pentru viitoarea comisie și, în egală măsură, nu cred că miră pe cineva acest lucru, pentru că deja este o prioritate de un an launch uh, the EU-Africa. Președintele Juncker a lansat această alianță africană. Dați-mi voi acum să revin uh, la ceea ce reprezintă Africa astăzi din punct de vedere al creșterii economice și a posibilităților de creștere pentru UE. 6 din 10 dintre economiile cele mai, uh, cea mai bună, cu cea mai rapidă creștere sunt în Africa subsahariană, Ghana, Etiopia, Ruanda, Côte d'Ivoire și vorbim aici de ritmuri de creștere de 7-8%, deci remarcabil. Sunt convinsă că știți aceste cifre există și cifrele de 25-26%, conform cărora această proporție de populație la scară mondială va veni din Africa, adică până în 2050, deci nu e un orizont foarte îndepărtat. Asta înseamnă că uh, vor fi foarte mulți și uh, membri forțe de muncă, dar și consumatori. Crește foarte tare consumul în Africa, Africa subsahariană, dar oricum deja consumul în Africa subsahariană este peste consumul din India și se află în creștere. De asemenea, investițiile, un alt factor important, sunt, uh, pentru că e nevoie de investiții în Africa pentru a se dezvolta. Um, deci dacă vă uitați la fluxul de investiții străine directe din ultimii trei ani de zile, constatăm acolo că este o creștere cu 11%, o creștere foarte consistentă și uh, este pe o tendință ascendentă și un alt lucru important, cred eu, că și pentru Africa și deci pentru întreaga Europa, până la urmă, este foarte important factorul de dezvoltare, este și rolul IMM-urilor, uh, companiilor tip startup, care este pe val. O mare parte de capital de risc este foarte bine uh, investită acolo cu o creștere de 400%, este un continent care oferă foarte multe posibilități de investiții și creștere și acest lucru se reflectă, după cum mă gândesc că ați citit și noastră prin presă, în faptul că multe țări din afara UE, tip China, Japonia, Indonezia, toate aceste țări se orientează către continentul african, își direcționează acolo investițiile, vor să aibă o prezență sporită pentru că au înțeles că acesta este continentul care va crește în următorii ani, în următoarele zeci de ani. Însă, în egală măsură, pentru că vorbeam de Africa, Vreau să insist pe un lucru foarte important, de altfel, pentru viitoarea comisie și pentru viitoare președinție. Este, în egală măsură, și un prag pentru țintele noastre de dezvoltare durabilă, mai ales în materie de protecție climatică, protecția mediului, condiții echitabile pentru lucrători. Africa este considerată a fi perimetrul cel mai vulnerabil din punct de vedere climatic din lume și bineînțeles că are o contribuție foarte mare la deteriorarea uh, biodiversității și a patrimoniului natural și uh, trebuie să îi ajutăm și să investim în această zonă, în acest perimetru. Cred că mulți dintre cei uh, de aici de față așa cum s-a mai întâmplat, uh, știu aceste lucruri, trebuie să analizăm propunerile referitoare la mineralele din zone de conflict și avem nevoie de lanțuri de producție, circuite de producție durabile. Acest lucru creează probleme pentru Africa. Există propuneri în acest sens și există o serie de chestiuni care creează probleme din punct de vedere climatic, din punct de vedere al drepturilor omului și nu numai este foarte important dacă să ne gândim la um, relații noastre comerciale și dorim să exploatăm pârghile de care dispunem pentru a ne asigura că avem și noi un rol de jucat în atingerea acestor ținte, dezvoltare durabilă pentru continentul african. Așa cum spuneam, uh, domnul președinte Juncker a lansat uh, în urmă cu un an Alianța UE-Africa, chiar în septembrie anul trecut, tocmai pentru a lămuri ce este această alianță, este o strategie, mă rog, un parteneriat din care ambele părți aibă de câștigat, care are diferite componente, mă rog, și de învățământ și de formare de competențe, însă este o componentă foarte importantă economică și de schimburi comerciale, pentru că ne dorim creștere durabilă și locuri de muncă durabile în Africa. Referitor acum la ceea ce este important în materie de comerț și investiții, e vorba de o serie de instrumente financiare care există acum și care au fost fost extinse și consolidate, îndeosebi planul de investiții externe, care este un instrument nou și extrem de important pentru a susține investițiile pe acest continent și este vorba și de integrare regională, un alt lucru pe care această alianță și relație pe care noi le avem cu Africa ne dorim să le promovăm și ne dorim. Um, există un proiect referitor la un perimetru de liber schimb, proiect conform, pe care sprijină continentul african. Acest proiect de liber schimb este dorit de 54 din 55 de țări din Africa. Unica țară care se împotrivește este Eritrea. Au semnat acest acord și se străduiesc foarte tare. O să fie, într-adevăr, o chestiune foarte complicată, însă aceasta este opinia acestui continent și noi susținem foarte tare această inițiativă, noi UE și acest lucru face parte din această strategie generală. Deci susținem atât din punct de vedere financiar cât și din punct de vedere tehnic pentru că, într-adevăr, ne dorim să facem sprijin continentul african și trebuie să vedem cum se creează aceste instrumente economice, schimburi comerciale și se promovează în egală măsură mai bună integrare comercială. O cifră importantă ar fi aceea de 16% din schimburile africane care, schimburi comerciale, au loc la nivel uh, regional. Adică prea puțin, dacă să vă uitați la cifrele UE. Uh, Sigur, noi suntem foarte integrați, cifra la noi este 70%, dar peste tot în lume, dacă raportăm la nivel mondial, această cifră e foarte scăzută și fără integrare regională, fără schimburi comerciale regionale între țări la nivel regional în Africa, E foarte greu să se mențină această creștere pentru că aceste lanțuri de creștere regională până la urmă uh, și producerea de uh, acest gen de produse care nu sunt de marcă sunt foarte uh, complicat de menținut. Este deci o componentă importantă integrarea regională și este și o componentă importantă pentru acordurile noastre de liber schimb acum și iată că ajung și la acordurile pe care le avem noi în acest moment uh, în vigoare cu Africa și încotro ne îndreptăm spunea și președintele, am creat împreună cu Africa subsahariană așa numite acorduri de parteneriat economic pe care le negociem deja de multă vreme. Nu avem un singur acord, domnule președinte, la nivel regional. Avem două astfel de acorduri în Africa. În total sunt vreo 14 țări din Africa subsahariană, nu mă refer la Africa de Nord, acolo unde avem acordul de liber schimb, e cu totul altceva. Avem 14 țări care în acest moment pun în practică uh, acest acord de parteneriat, de spus ce înseamnă acest acord de parteneriat. Sunt niște acorduri de comerciale categoric, dar sunt, să spunem așa, un fel de acorduri comerciale în fașă, pentru că e vorba de liberalizare în esență a tarifelor, produsele noastre care ajung în Africa și aici ținta este de 75-80% la capitolul liberalizare, deci cumva există o marjă foarte consistentă de manevră pentru partenerii noștri ca să-și protejeze produsele foarte importante și ca să hotărească ce produse doresc ei să protejeze. Și în același timp, produsele care sunt liberalizate sunt acestea, și anume țările africane au nevoie de ele pentru producția locală și în egală măsură pentru a dezvolta industria și în același timp se asigură și, um, acord, și un acces liber pe piața africană, fără niciun fel de taxe, fără niciun fel de cote, deci este un acces liber pe piața noastră. Iar dacă vă uitați la modul în care se poziționează un european în relația cu Africa și nu numai cu țările din acest parteneriat, uh, repet, să nu pierdem din vedere o altă cifră foarte importantă. De ce? Pentru că acest lucru cumva contravine informațiilor care ajung la noi sau percepției pe care o au oamenii. UE rămâne principalul partener comercial al Africii. Cam 33% din uh, comerțul african se produce în Europa și aici, dacă stăm să ne uităm, uh, uh, China ocupă cam 70%, deci cam jumătate practic, SUA reprezintă cam 8%, deci suntem în continuare în poziție fruntașă și, repet, dacă vă uitați la cum se manifestă tendințele, importurile din Africa, practic ce poate să exporte Africa, este, această cifră este în creștere, a crescut cu 20% în ultimii 10 ani această cifră, în condițiile în care exporturile noastre în Africa sunt și ele în creștere, dar într-o mai mică măsură, am văzut o creștere cu 11%, în ultimii 10 ani. La fel, UE este și principalul donator, să nu uităm acest lucru, suntem principalul donator pentru ajutor pentru țările africane și, în egală măsură, suntem și principalul uh, investitor și donator, aspect foarte important. Revin însă la acest acord al nostru pe care îl avem, care este aplicabil în 14 țări și una dintre aceste, avem două regiuni, mă rog, două regiuni, trei țări, în mod deosebit. Una dintre primele regiuni la care mă refeream este uh, așa numita regiune SEDEC. Șase țări sunt în această regiune, Africa de Sud, deci partea de sud, da, Africa de Sud, care este principal actor regional, Botswana, Namibia, Lesotho, Swahili și Mozambic și acordul este în vigoare în acest moment, din 2016 de fapt, deci de trei ani de zile, avem o întreagă configurație instituțională toate instrumentele necesare și și acum acest acord funcționează foarte bine, se constată o creștere a importurilor dinspre aceste țări și, în egală măsură, există pentru noi o serie de aspecte care țin de creștere, de dezvoltare în sprijinul continentului african. Acest lucru permite partenerilor noștri să-și dezvolte piețele de nișă. Este vorba de piețe care pot să crească și uh, pot să-și trimite pietrele către Europa dincolo de produsele tradiționale pe care le exportă țările africane, mă rog, de tipul petrol, țiței, minerale și alte resurse și, în general, și produse agricole, uh, dar nu există prea mare diversificare, așa încât susținem în egală măsură un fel de mă rog, proces de identificare a produselor pe care le-ar putea să le exporte, nu? ceva produse cu mai mare valoare adăugată. Uh, de pildă, în baza acestui acord avem uh, uh, de pildă în Swatini avem, după cum știți, aceste legume, un fel de, mă rog, mai mici, de mici dimensiuni, morcov, roșii mai mici, le-au dezvoltat foarte tare și exportă foarte mult în uh, Europa și au ajuns să ajungă la standardele pe care noi le cerem pentru produsele agricole și, uh, bineînțeles, că este foarte important acest uh, lucru Și, practic, există o serie de chestiuni foarte importante uh, pe care le ținem în această structură a EPA. Bineînțeles că nu suntem de acord cu um, partenerii noștri, categoric Africa de Sud, uh, mă rog, așa cum vedem noi lucrurile, pentru carnea de pasăre, lucrurile stau un pic altfel diferit, pentru că SEDEC și Comisia au impuse anumite garanții pentru exportul de carne de pasăre și o serie de interdicții ceea ce privește siguranța produselor, chestiuni care țin de aspectele fitosanitare, sanitare și fitosanitare, care nu se justifică de fapt aceste interdicții și de fapt acestea nu susțin producția locală, pentru că dacă vă uitați la cifre, până la urmă producția locală de carne de pasăre nu e în creștere, din potrivă este în descreștere, având în vedere că de când au introdus de fapt această, um, această interdicție și Există, lângă asta, și măsurile impuse de Brazilia și de către Statele Unite, deci cumva discutăm în cadrul acestei țări, în cadrul, în cadrul acordului, pardon, EPA, avem uh, o serie de etape, mă rog, există și o fază de contencios, încercăm să ajungem la un compromis cu ei și să vedem cum uh, putem soluționa uh, problema. Tot referitor la relația SEDEC-EPA este relația cu Angola, țară care încă nu este semnatar încă acordului, dar care Um, cumva li s-a adresat și... Uh? Agreement, so I was there with my team uh, two weeks ago. Încercăm, am încercat în urmă cu două săptămâni să purtăm aceste discuții de aderare este o perspectivă foarte bună și uh, este important și pentru noi pentru că Angola este a treia economie subsahariană. Are a treia poziție, practic, deci este unul dintre um, factorii de bază. O a doua regiune care ne interesează este partea de sud și est, ESA, cum le spunem noi, Mauritius, Seychelles, Madagascar, insule Comore și Zimbabwe și avem acordul care este în vigoare timp de patru ani. De fapt, săptămâna viitoare vom lansa un nou proces de negociere cu aceste cinci țări pentru a aprofunda acordul pe care îl avem. Deci aceste acorduri sunt, mai ales pentru bunurile de la consum, în fine, accesul pe piață, de fapt, și încercăm să extindem acest acord. Practic, este important să avem acest acord atât de cuprinzător care să includă toate capitolele pe care le dorim într-un acord de tipul celui cu Canada sau cu Japonia, cât mai cuprinzătoare practic. Și acum încep aceste negocieri săptămâna viitoare și este foarte important, pentru că și Maurițiu și celelalte țări sunt importante și solicită aceste negocieri. Practic, acest lucru viza servicii și uh, investițiile, lucruri care nu se garantează în temeiul acordului de parteneriat, nici din partea noastră. Noi ne dorim foarte multe lucruri. Ne dorim, de pildă, un capitol cât se poate de consistent în legătură cu o dezvoltare durabilă la capitolul comercial al acestui acord. Uh, o a treia regiune unde avem două țări semnatare, deci unde nu există un acest EPA regional, este Africa Occidentală. Avem două țări care Côte d'Ivoire și Ghana, care aplică acest acord și acest lucru se face strict în baza unui acord bilateral pentru că regiunile s-au încheiat cu această regiune în anul 2014. În continuare mai este o țară, anume Nigeria, care nu este semnatară acestui acord Niger, uh, regional. Rămâne de discutat cu Nigeria, dar nu e foarte limpede dacă până la urmă vor semna acordul sau nu. Între timp am hotărât noi să aplicăm acest uh, acord care nu mai sunt eligibile pentru a avea acces pe piață, acces pe piața UE, fără taxe, așa încât uh, au vrut să păstreze acest sistem de preferințe și au trecut la aplicarea EPA. Și, în sfârșit, ultima țară este Camerunul din Africa Centrală. Firește că este și singura țară din regiune uh, dar este un actor cât se poate de important pentru noi. Deci, una peste alta, spuneam, avem 14 țări și, așa cum vă spuneam, este importantă și recentă, de fapt, această aplicare acestui acord. Suntem la început, rămâne de văzut dacă va funcționa sau nu acest acord, dar dacă vă uitați la cifrele uh, comerciale, dacă ne uităm la cifrele din 2018 și cum au evoluat ele în ultimii ani, din 2014 încoace, constatăm că aceste țări, 14 la număr, au și-au crescut exporturile cu 4-5%. În fine, diferențe sunt între țări, dar tendința este crescătoare și cred că pot acum să spun câteva cuvinte în încheiere referitor la situația după acordul la Cotonou. Adică e vorba de un cadru, un acord cadru general cu aceste țări din zona ACP nu este un acord tot cuprinzător, însă categoric ne oferă niște elemente foarte importante și care ne oferă elemente de care avem nevoie. Practic, este o negociere importantă pentru noi, ca să nu mai spunem că ne asigură și o mai bună cooperare cu toate aceste țări și îndeosebi cu țările care nu fac parte din acest acord cu noi, așa încât ne interesează foarte tare să vedem aceste, cum evoluează lucrurile post cotonul. Shape, uh, of course it's our... Da, bineînțeles că avem un alt serviciu la Comisia, la DEFCO, se ocupă de conducerea negocierilor, dar Negocierile sunt destul de progresate în ceea ce privește capitolul comun, dar există trei piloni uh, specifici pentru fiecare regiune diferită pe care vor continua negocierile și monitorizăm îndeaproape situația. Și chiar un ultim aspect acum, care este foarte important pentru Parlament, dar și pentru noi, pentru Comisie, am uh, fost foarte insistenți uh, în relațiile cu partenerii, rolul uh, societății civile în acest acord. E adevărat că aceste acorduri au fost diferite în momente diferite. Unele au dispoziții mai puternice în ceea ce privește implicarea societății civile, altele mm, mai slăbuțe, dar Încercăm acum să obținem angajamentul din partea tuturor țărilor partenente pentru a ne asigura că avem un dialog uh, între reprezentanții societății civile și uh, partea europeană și am reușit să obținem acest lucru cu SADEC. Data trecută am avut o reuniune la nivel ministerial. S-a convenit o uh, reuniune anuală mixtă cu societatea civilă. Această ședință va avea loc uh, la anul și cu Cote d'Ivoire am obținut un angajament, vom avea o platformă comună, uh, regiunea ESA cu care am început acum aprofundarea negocierilor, vom avea o evaluare de impact și vom organiza mai multe reuniuni cu societatea civilă Uh, și uh, sede au organizat uh, ședințe, cooperăm și cu această instituție, dar în orice caz încercăm să ne asigurăm că pentru fiecare regiune sau țară care beneficiază de un acord vom obține un astfel de dialog structurat cu societatea civilă pe cât posibil. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Mulțumesc! Mulțumim, Cecil, pentru această imagine de ansamblu foarte cuprinzătoare în ce privește relațiile UE Uh, Africa, doamna Șoaia Pire, care acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru prezentarea extrem de detaliată. Aș avea câteva întrebări în reacție la această prezentare, dar mă bucur de faptul că se pare că urmărim uh, situația, dar să nu uităm de ce vorbim. Despre oameni care trăiesc în Africa. Anul trecut uh, ne-a spus acest, uh, același lucru, avem reuniuni, avem contacte cu diverse organizații, dar totuși să nu uităm că există foarte mulți oameni în Africa care nu își părăsesc satul. Vă dați seama cum e când vin la reuniuni precum cele pe care le organizați dumneavoastră. Deci pentru noi noi contactul cu acești oameni este foarte important. Și de ce spun acest lucru? Ați vorbit despre agricultură foarte mult, ați uh, vorbit de ce am putea face, e important pentru noi, pentru statele membre, dar aș dori să știu care sunt uh, produsele de care vorbim. E vorba de produse care sunt interesante pentru Europa în ce privește importurile, dar trebuie să vedem și ce, ce se întâmplă în ce privește condițiile de lucru, bunăstarea animalelor și așa mai departe. Ne-ați mai spus și că biodiversitatea uh, trece printr-o fază față de regresie. Am dorit câteva detalii. Ne-ați mai spus că Europa este un pionier în ceea ce privește comerțul cu țările africane. Poate că așa e la statistici, dar să nu uităm că și China este foarte prezentă pe piața uh, africană. Aș dori să ne spuneți, să ne dați câteva date concrete. De câte mii de hectare dispune China? Am înțeles că chinezii au ocupat foarte multe terenuri în Africa. Mulțumesc, doamna Ghiurii. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în maghiară. că sunt sepen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, mulțumesc uh, reprezentantei Comisiei pentru această prezentare detaliată, foarte utilă, trebuie să spun. Realitások talaján kell maradnunk, és nagyon fontos, hogy legyenek ambícióink, de az is nagyon dar, sigur că în domeniul politicii comerciale trebuie să fim realiști, trebuie să fim ambițioși, dar pe de altă parte trebuie să propunem proiecte care să ducă la rezultate concrete. Am discutat uh, și despre industria aluminiumului și despre siderurgie. Uh, politica comercială nu va uh, salva lumea, dar cred că avem obligația de a face progrese. De asemenea, avem și obligația morală de a ajuta un continent sărac să facă progrese și trebuie să îi ajutăm astfel încât să obțină, obțină rezultate concrete. Trebuie să fim ambițioși în acest domeniu al comerțului uh, mondial, dar cred că acum nu suntem realiști dacă, pute- dacă vrem să vorbim despre un uh, acord comercial global între UE și Africa. Dar avem la dispoziție mai multe, o panoplie de uh, acorduri de care ne-a vorbit reprezentanta Comisiei și cred că ar trebui să folosim aceste acorduri în mod uh, cel mai util pentru a ajuta țările respective vom avea un uh, comerț mai bun și mai eficient dacă instituim un sistem care să ajute uh, statele africane. Trebuie să respectăm acești parteneri și să nu venim cu cerințe imposibil de îndeplinit. Sigur că trebuie să venim cu așteptări, dar ținând cont de uh, situația specifică, pentru că dacă așteptările noastre sunt prea ridicate, atunci uh, își vor găsi alții parteneri comerciali și alte țări care deja au pus piciorul în Africa cu efecte covârșitoare Uh, asupra uh, acestui continent și vrem să evităm o astfel de situație. Deci trebuie să pregătim proiecte și programe care să ducă la progrese concrete la fața locului. Mă gândesc mai ales la uh, proiecte de învățământ, formare profesională, sunt uh, domenii pe care ar trebui să ne axăm. Și vă pot da și două exemple. Dacă trimitem acolo prea multe utilaje, dar nu avem uh, suficienți uh, Uh, specialiști care să folosească aceste mașini, oricâți bani vom uh, investi în acest proiect, el nu va duce la rezultate concrete și nu va duce la rezolvarea problemelor. Dacă avem o atitudine greșită, atunci China va începe să construiască spitale în Africa, dar nu cu mână de lucru din Africa, ci cu lucrători chinezi. care sunt dispuși să lucreze la salarii de mizerie, ceea ce este, are efecte negative asupra economiei locale. Deci, aș dori să invit Comisia să aibă o uh, atitudine uh, responsabilă. Migrația care poate fi provocarea viitorului, ar putea să fie mai bine gestionată dacă acordăm o mână de ajutor acolo unde e nevoie. Mulțumesc! Mă bucur să constat că există evoluții pozitive în Uniunea Africană, spune doamna Rafaela, și mă întreb dacă uh, un, o zonă africană de comerț ar putea spori uh, relațiile comerciale intra-africane și care ar fi consecințele asupra unei zone de schimb, uh, asupra acordurilor uh, cu Uniunea Europeană din perspectiva Comisiei. Și mă gândesc la echilibrul comercial și la nevoia de a avea acorduri uh, actualizate sau acorduri noi. În ceea ce privește acordul de după Cotonou, el reprezintă o șansă unică de a reînnoi relațiile comerciale cu țările ACP. Consideră Comisia că încheierea acestui acord după expirarea acordului Cotonou e posibilă și apoi am înțeles că există o negociere deci de împărțire a țărilor din această regiune ACP, uh, e adevărat și ne-ar putea prezenta Comisia punctele pro și contra ale acestei abordări. În ce privește integrarea regională, unele țări ar putea să uh, dobândească uh, puteri și mm, Uniunea Europeană e exemplu cel mai clar, dar care sunt intențiile Comisiei pentru a uh, înlesni integrarea regională în această zonă și cum astfel acordurile noastre comerciale ar putea să încurajeze această integrare regională? Și ultima întrebare. Ne-ați putea spune ce a făcut Comisia pentru a ă, accelera ratificarea acordurilor de parteneriat între Africa de sau nu. De exemplu, ă, s-a gândit Comisia la un acord pentru Nigeria? Mulțumesc, doamna. Bricmo. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la câteva aspecte. Primul, ă, impozitele. Știm că foarte multe țări se uh, confruntă, nu o să revin asupra motivelor, deci au probleme uh, cu colectarea taxelor și a impozitelor. 15% uh, din PIB-ul acestor uh, țări provine din aceste taxe și impozite, deci aș dori să știu dacă am putea să ajută aceste state pentru a construi sisteme de protecție socială. Al doilea aspect, economia digitală. Știm că valoarea economică acestui domeniu e dominată în proporție de 90% de China și de SUA. Există un grup de experți care a fost înființat în ce privește economia digitală între UE și Uniunea Africană. Aș dori să știu dacă se prevede uh, programe noi uh, pentru a consolida economia digitală la inițiativa acestei task force și, de ce nu, și cu țările din America Latină. Poate ar fi bine să încercăm să echilibrăm puțin uh, situația uh, de, din acest domeniu. A treia întrebare legată de situația femeilor și a copiilor. Știm că punerea în aplicare acordurilor de parteneriat economic duce la concedieri în anumite domenii. Uh, există șomeri care ajung mai ales în economia gri și neagră, mm, un domeniu ocupat mai ales de femei, cu consecințe pe care ni le putem imagina. Uh, și uh, industria alimentară, care este preponderent feminină, este uh, influențată de aceste acorduri. Deci mă întreb dacă Comisia intenționează să efectueze un studiu de impact cu privire la situația femeilor și dacă există uh, dezbateri sau discuții cu partenerii africani. Ce privește copiii, conform Organizația Internaționale a Muncii, 20% din copiii din Africa lucrează în cariere în mine sau în ferme. Până la urmă, cine profită? Marile companii occidentale. Și constat că în textul din 2018, care prezintă aceste linii mari ale alianței, de care nu se vorbe, unde nu se vorbește absolut deloc uh, despre situația copiilor, s-a lansat un intergrup uh, cu privire la drepturile copiilor, uh, am dorit să avem uh, totuși vești mai îmbucurătoare privind situația copiilor din Africa. Un alt aspect, uh, obiectivele de dezvoltare durabilă, ați vorbit despre dezvoltarea durabilă de mai multe ori. Pentru doamna von pentru comisie, ar trebui să fie o axă, o magistrală în programul ei de lucru. Aș dori să știu ce se face în uh, cooperarea cu Uniunea uh, Africană. Și, în fine, ați vorbit despre, și, despre implicarea societății civile, un aspect pozitiv, dar sindicatele ne spun că nu sunt uh, implicate în negociere, se plâng de acest lucru în negocierea acordurilor de parteneriat economic. Doresc să știu dacă Comisia intenționează să rectifice această situație. Mulțumim, doamna Freden. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă, Vedren. Mulțumim pentru această prezentare foarte interesantă. Ne-ați prezentat primele rezultate ale acestor acorduri de parteneriat economic. Aș continua acum, uh, în urma intervenției colegei Rafaela, în ce privește acordul de după Cotonou. Ne puteți spune în ce stadiu se află negocierile? Există potigniri care sunt și cum uh, intenționați să cooperați pentru a le depăși? ce, care sunt relațiile cu DG uh, Dezvoltare și copiii au mai menționat și colegii au menționat și acordul de la Paris cu privire la clima care este uh, impactul asupra acordurilor bilaterale. Mulțumim, uh, domnul Burjoa. Mulțumesc. Uh, salut prioritățile fostei uh, comisii, dar și ale comisiei care își va uh, prelua mandatul în ceea ce privește această alianță UE-Africa. Africa, într-adevăr, ar trebui să fie un partener prioritar pentru noi, este un vecin important pentru noi, chiar dacă trebuie să recunoaștem că are de-a, face, are de-a față cu multe provocări, dar are un potențial real. Comisia a spus că uh, s-au făcut foarte multe progrese în Africa, dar uh, totuși uh, rămâne în urmă și trebuie să creăm condițiile pentru a ajuta populația la fața locului. Știm că China este hiperactivă pe acest continent, investește foarte mult uh, și uh, vine și cu garanții uh, suplimentare, dar vedem că pe tot ce se întâmplă pe piața zăcămintelor, a um, elementelor rare pe care le vizează China, trebuie să facem ceva pentru a ne asigura că se respectă normele de mediu și normele sociale și cred că Uniunea Europeană chiar poate să aibă acțiuni concrete. Și aș dori să pun întrebări în contextul dezvoltării durabile. După intervenția Comisiei, aș dori să știu dacă Comisia Europeană își va sau poate aduce contribuția la construirea unei piețe uh, interne africane. În politica UE-Africa știm că trebuie să investim foarte mult în acest domeniu al, al învățământului, al formării profesionale. Am putea coopera nu numai la nivelul dezvoltării, dar mă întreb dacă comerțul ar putea să fie o pârghie în acest domeniu. Cred că ar trebui într-adevăr să încurajăm buna guvernanță în Africa. Este un aspect crucial. Și apoi trebuie să ne asigurăm că există obligații. Eu am fost ministru în Flandra, m-am uh, activat, am activat foarte uh, puternic în acest domeniu al cooperării pentru dezvoltare. Uh, vorbesc din experiență, știm că copiii din vârste fragede părăsesc uh, uh, băncile școlii, câteodată fac copiii foarte devreme, trebuie să punem accentul pe emanciparea femeilor, pe școlarizarea copiilor. Este foarte important ca copiii să meargă la școală, să obțină diplome și așa mai departe. Pe aceste proiecte ar trebui să ne axăm noi. Și aș dori să întreb Comisia dacă consideră că am putea să punem accentul pe uh, competențe și pe emanciparea femeilor prin intermediul comerțului. Vorbim foarte mult despre investiții, dar uh, unele dintre companii nu merg acolo pentru că își dau seama că uh, mâna de lucru nu este suficient de bine formată. Deci trebuie să mizăm pe prosperitate, pe creștere, dar trebuie să ajutăm populația locală să se emancipeze. Ați vorbit și despre situația din Africa de Sud Uh, ați menționat uh, carnea de pasăre, dar ar trebui să uh, ne referim și la sectorul cartofilor. Comisia ar trebui, de exemplu, să reacționeze mai repede când ne dăm seama că uh, Știți că a existat o anchetă în Africa de Sud, serviciile doamnei Malmström au uh, ajuns la concluzia că nu era vorba de dumping, dar uh, am asistat la diverse uh, dezvăluiri incomode, am ajuns și în Peru și așa mai departe, deci aș dori ca Comisia să fie mai reactivă, să reacționăm la astfel de situații și să nu avem, să constatăm doar consecințele. Mulțumesc, Joachim Schuster. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru prezentare în ce privește situația relațiilor între UE și Africa, dar într-adevăr am existat la ceva progrese în ultimii ani. Dar mi-a lipsit ceva și aici mă apropiu și de întrebarea mea, care ar trebui să fie relația noii comisii cu Africa. Cred că uh, în următorii ani ar trebui să avem o strategie cuprinzătoare de parteneriat și să avem o abordare specifică în funcție de țări și de regiuni. Pentru că noi câteodată facem comerț cu Africa uh, ca și când ar fi un continent omegen. Nu e, din păcate, așa. Aș dori să mă refer puțin uh, la ce vreau să spun. Una dintre problemele cele mai mari în, uh, în domeniul relațiilor cu acest uh, continent african este situația statelor în care nivelul este foarte uh, scăzut. Uh, atât relațiile comerciale sunt puțin date uitării din partea europeană, vedem că sunt foarte puține companii acolo, nivelul investițiilor este extrem de redus. În același timp, însă, investițiile sunt foarte concentrate. De exemplu, o jumătate din investiții uh, merg în Africa de Sud și 40% cu țările din Africa de Nord, dar nu în Africa subsahariană, de exemplu. Și evident că de aici uh, se desprind și probleme și aș dori să pun uh, degetul pe o problemă structurală, adesea, uh, nu avem de-a face cu relații comerciale care să încurajeze cu adevărat relații, deci un partener comercial, deci să genereze interese pentru companiile europene. Din punctul meu de vedere, ar fi bine să avem o abordare strategică cuprinzătoare, uh, așa cum face China, nu exact la fel. China, în mod foarte dibaci, uh, combină investiții, ajutoare, deci dezvoltare, dar și comerț, totul întotdeauna uh, pentru a-și încuraja propriile interese, călcând în picioare drepturile omului sau normele sociale, nu sunt importante pentru chinezi, dar uh, Uh, pentru mine, ce e interesant uh, din partea Chinei reprezintă abordarea strategică. Ar trebui să ne inspirăm. Noi avem uh, instrumente structurale, relațiile cu Africa, pe care le avem la dispoziție, mai mult decât acordurile comerciale, dar cred că combinația cu ajutoarele pentru dezvoltare, cu obligații de a investi în Africa, de exemplu, combinații cu obiective țintite, s-a vorbit, de exemplu, um, calificarea, formarea profesională, dar și um, cum am putea să ajutăm uh, și uh, zona rurală să se dezvolte. E un aspect foarte important pentru partenerii uh, africani. Deci toate aceste elemente și-ar putea găsi locul într-o strategie cuprinzătoare. Și aici, în ce privește numirea noi comisii, mă întreb dacă s-a gândit cineva la o astfel de abordare sau vom continua să activăm fragmentat în diverse domenii, vom încerca să rezolvăm probleme răzlețe sau vom avea cu adevărat un parteneriat strategic cu statele africane. Mulțumesc! Mulțumesc, Heidi Hautala! Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Lanțul de aprovizionare a fost un alt subiect menționat de Comisia Europeană. Știm că pădurile nu ar doar în, bazo- în bazinul fluviului Amazon, ci și în mai multe regiuni din Africa. Noi, ca și consumatori europeni sau companiile europene, suntem complici uh, Uh, în uh, aceste um, fenomene de despădurire, de acaparare a terenurilor, pentru a uh, mări producția agricolă și exporturile de produse agricole. Pot să mai constat că există o voință fără precedent, de exemplu prin, în rândul producătorilor de nuci de cocos sau de cacao, ca să existe niște măsuri obligatorii pentru lanțul de aprovizionare și aș dori să știu dacă Comisia este la curent și dacă a uh, planificat uh, în mm, programul uh, noi comisii măsuri pentru a mări transparența din aceste sectoare, pentru că știu că mai mult de 2 milioane de copii lucrează pe plantațiile de cacao din Africa de Vest și Uh, acest lucru um, coroborează și ce spunea colega Saskia despre situația copiilor. Zonele de conflict pentru extracția de um, minereuri uh, sunt un alt subiect prioritar. Ce putem să facem și în această privință pentru a mări transparența lanțului de aprovizionare? Nu s-a vorbit despre guvernanță dar dacă vrei să închei un nou parteneriat cu țările africane, trebuie să acorzi mai multă atenție bunei guvernanțe, ceea ce cu alte cuvinte, înseamnă că avem nevoie de uh, guverne care lucrează în interesul cetățenilor, nu pentru interese private. Ce putem să facem în această privință? Catlin von Brandt. Vă mulțumesc și Vă mulțumesc și pentru această prezentare foarte bună. E ca un curs introductiv accelerat pentru noi membri. Mai multe întrebări de natură geopolitică. Există o părere majoritară în, Parlament, majoritară în Parlamentul European în sensul că Africa trebuie să fie principala prioritate pentru Uniunea Europeană mai ales pentru dezvoltarea relațiilor comerciale. Există multe argumente în acest sens uh, și să nu uităm că provocarea legată de imigrație și de schimbările climatice, de fapt, este una și aceeași și toate măsurile luate în acest Parlament se îndreaptă în această direcție, ținând cont de această idee. Mă întreb dacă nu ar trebui să avem în loc de uh, fostele acorduri EPA, acorduri de liber schimb în adevăratul sens al cuvântului, cu mai multe capitole consacrate, uh, lupte împotriva inegalităților sociale, uh, lupte împotriva schimbărilor climatice și pentru o energie curată și la prețuri abordabile. Și să facem acest lucru în strânsă cooperare cu comunitățile africane și să discutăm imediat, de exemplu, despre energiile regenerabile. Dacă faci o legătură între sectorul energetic și cel al relațiilor comerciale, ajungi imediat la capitolele despre dezvoltarea durabilă. Știți că în acest parlament, dar și în afara parlamentului, s-au formulat critici uh, despre aceste capitole s-a spus că nu puteau să fie puse în aplicare și că nu aveau deloc uh, un caracter obligatoriu. Dacă dorim să îmbinăm Uh, toate aceste provocări și să folosim comerțul pentru a servi cauza obiectivelor de dezvoltare uh, sustenabilă peste tot în Africa, este deosebit de important să reformăm această parte din politica comercială. Thanks a lot, Helmut Scholz. Mulțumesc, Helmut Scholz. Äh, danke auch. Ich möchte mich bedanken für die Mulțumesc foarte mult și eu doresc să mulțumesc foarte mult pentru această imagine de ansamblu prezentată care permite să vedem unde ne situăm Domnul președinte al Comisiei, Jean-Claude Juncker, a vorbit despre un parteneriat pe picior de egalitate, așa a spus dumnealui. Acum, întrebarea este în ce măsură va prelua și va menține la același nivel de egalitate acest parteneriat pentru că este un acord cât se poate, o împletire de relații cât se poate de complexe între Africa și UE și uh, bineînțeles că se are în vedere ideea unui perimetru de liber schimb uh, între UE și uh, Africa și întrebarea este cum se va regăsi acest lucru în practică și în egală măsură în ceea ce privește aspectele de organizare politică. Știm foarte bine că sunt trei comisari care gestionează acest subiect. Avem odată comisarul care se ocupă de punerea în aplicare a acestui parteneriat pe picior de egalitate, deci care au răspunderea acum cumva. Deci odată este cel care se ocupă de relațiile externe, deci așa numitul uh, comisar pentru protejarea modului de viață europeană, pentru că acolo se ascunde ceva de genul acesta și mai este și comisarul pentru parteneriate internaționale și atunci mă întreb în ce măsură din perspectiva uh, portofoliului comercial, resortului comercial, se are în vedere menținerea acestui lucru, pentru că inițial uh, în altă configurație. S-a prevăzut acest lucru ca fiind un parteneriat de regiune la regiune. Acum lucrurile stau cu totul altfel referitor la punerea în practică, pentru că este vorba de o abordare cu o țară individuală, așa cum este, individual, așa cum este cu Ghana, în relația așa cum este cu Cote d'Ivoire, în relația, de ce nu, Kenya, care ar putea să-și însușească țări care și-au însușit acest partener regional. Acum însă vorbim despre o nouă orientare la capitolul comercial în sensul unui sprijin al parteneriatului. Și Uh, știu că avem foarte colegi care, mă rog, care reunesc mai multe subiecte de la aspectele care pun întrebări legate de protecția climatică la aspectele uh, sociale. Deci, cum este această nouă abordare din punctul de vedere al punerii în practică acestui parteneriat pe care noi înșiși eh, considerăm că, mă rog, este un factor de susținere și dezvoltare a acestei economii populare, așa cum, care e diferită într-adevăr, dar există pe continentul african. Și o a treia eh, chestiune referitor la cadrul operațional și la instrumentele care susțin acest tip de acord de liber schimb. Odată vorbeam despre protecția uh, uh, de, pe, de altă parte, și pe altă parte este vorba de eliminarea piedicilor vamale, pentru că 90% care există în aceste economii trebuie să aducă o, o, să fie eliminate pentru a, ca acest acord de liber schimb să poată să funcționeze. Întrebarea care se pune este adresată nouă, și anume în ce măsori înlesnim noi printr-un sprijin pe care să-l oferim prin experiența noastră, tocmai înlăturarea acestor bariere uh, vamale pentru o zonă de liber schimb și asta în interesul, să spunem, unei dezvoltări uh, industriale la fața locului, adică în Africa. Avem, mă rog, acorduri de înlesnire a schimburilor comerciale în cadrul OMC cu tot felul de indicații. Întrebarea este unde sunt pachetele personalizate și măsurile suplimentare din partea Uniunii Europene care să susțină tocmai această abordare a consolidării independenței economice a țărilor africane și cred că până la urmă avem un orizont de 2030 în care și țările africane, ca și noi, sunt chemate și chiar obligate, deci să respecte țintele din Agenda 2030. Întrebarea este cum înlesnim noi, prin această cooperare comercială sporită pe care avem cu aceste uh, țări, atingerea acestor uh, ținte pești de către continentul african. Mulțumesc încă o dată pentru explicația de natură de, demografică și anume că 2,5 miliarde de oameni vor trăi pe continentul african pe 2000, până în 2050. Mulțumesc foarte mult. Domnul Șanț. Thank you, Chair, thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și comisie pentru această prezentare, spune doamna Chance. Liderii se întâlnesc la ONU ca să discute tocmai despre obiectivele de dezvoltare sustenabilă și mă bucur să aud uh, comentariile și uh, temerile colegilor. Am și eu câteva întrebări despre acordurile cu țările din sudul și din estul Africii. Teoria care stă la baza acestor parteneriate este că trebuie să fie o situație în care toată lumea are de câștigat. Liberalizarea relațiilor comerciale contribuie la dezvoltarea sustenabilă a acestor țări. Am o întrebare apropo de statisticile cele mai recente disponibile pe site-ul Comisiei, apropo de schimburile comerciale cu această regiune și sunt oarecum surprinsă să constat că fluxurile comerciale au uh, scăzut. Dacă mă înșel, vă rog să mă corectați. Eu uh, m-am uitat la cifrele disponibile pe site-ul dumneavoastră. M-am uitat la uh, schimburile comerciale pentru anul trecut și, practic, singura regiune uh, singurul produs, mă scuzați, pentru care a crescut uh, um, um, exportul a fost pentru combustibil, dar în restul uh, sectoarelor, cum spuneam, schimburile comerciale au scăzut și importurile au scăzut. Mulți dintre colegi au vorbesc despre problemele din aceste țări și faptul că um, acordurile de liber schimb în niciun caz nu contribuie la dezvoltarea sustenabilă și că, uh, de fapt, nu se susține nici creșterea venitului per capita în aceste țări. Și a doua întrebare. Sincer, nu știu de ce Zambia, de pildă, care a fost implicată în uh, acordurile inițiale ale acestui parteneriat regional, de ce a hotărât să nu semneze. De ce alte țări, precum de regiune, ca de exemplu Etiopia, care este un actor important pe plan regional, a refuzat să semneze acest parteneriat. Și uh, aveți de gând să extindeți sfera de aplicare a acestui acord uh, în următoarele negocieri. Vă mulțumesc! Eu nu mai am nicio întrebare suplimentară. Cred că deja v-au fost adresate numeroase întrebări și vă dau cuvântul ca să puteți răspunde. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor membrilor. Mă voi strădui să răspund tuturor întrebărilor. Doi sau trei Deputați au spus că Africa în niciun caz nu este un continent omogen. Realitățile sunt foarte diferite. Uh, avem uh, actori importanți precum Nigeria, Angola, Ruanda. Deci, uh, în cadrul aceleași continente, evoluțiile sunt foarte diferite și e adevărat că comerțul este mai avantajos pentru acești mari jucători pe scena africană decât pentru țările mai mici, dar și aceștia din urmă au un rol de jucat pentru dezvoltarea relațiilor comerciale regionale, pentru că pot să-și dezvolte propriile lanțuri de aprovizionare, deci pot să profite de pe urma acordurilor, să ajunge la un nivel mai mare de integrare regională. Dacă vă uitați la structura exporturilor din țările africane, exporturile destinate UE, uh, acestea sunt predominate de uh, minereuri, de petrol, și există câteva produse agricole. E adevărat că uh, continentul suferă de pe urma listei de diversificare a producției la export. Țările sunt conștiente de acest lucru. De exemplu, când discutăm cu Angola, am fost acolo numai cu două săptămâni, și ei au spus că vor să facă parte din EPA, acum un nou guvern este la putere acolo, ei știu că structura lor comercială nu este sustenabilă, 97% din exporturi sunt reprezentate de petrol și un pic de diamante și restul nimic, deci chiar trebuie să-și diversifice economia și s-a uitat care sunt sectoarele unde pot să constituie capacitatea pentru producție internă și pentru export și, într-un fel, uh, EPA susține astfel de eforturi, pentru că noi știm că produsele ar uh, fi mai ieftine, pentru că n-ar exista taxe vamale în cazul liberalizării comerțului, ceea ce poate, bineînțeles, să stimuleze și investițiile. De aceea îi interesa mult această perspectivă, pentru că vor să investească în diversificare. Dacă vă uitați la cifre, astăzi e adevărat că ritmul este foarte lent și pe noi ne frustrează nu se întâmplă de pe zi pe alta. De aceea uh, colaborăm cu colegii din uh, sectorul dezvoltării și al cooperării pentru dezvoltare și Axel tocmai vine de la DigiDevCo pentru că vrem să ne asigurăm că atunci când discutăm despre cooperare pentru dezvoltare și de acordare de ajutor financiar, se face legătura și cu politica industrială și cu diversificarea și uh, cu um, avantajele pe care le pot tra- trage din uh, apartenența, din aderarea la acest parteneriat. Da. E adevărat că astăzi politica este mult prea fragmentată, fiecare se uită la um, um Africa uh, și poate că nu s-au creat suficiente sinergii. Eu sunt convinsă că noua comisie uh, se va strădui uh, să existe o adevărată schimbare. Uh, dacă tot vorbim despre noua comisie, în ceea ce privește acordurile pe care le avem în vigoare, să vedem dacă mai pot să facă față realităților prezente, avem prea puțină experiență în ceea ce privește um, acordurile, pentru că nu sunt în vigoare decât de 2 sau maxim 3 ani, deci mi-este foarte greu să spun acum dacă funcționează sau nu funcționează. Deocamdată suntem mulțumiți de cum evoluează situația, însă poate că sunt un fel de acorduri de modă veche, pentru că se concentrează pe bunuri. De aceea, când țările din regiunea ESA ne-au spus că vrem să aprofundăm acordul, vrem să avem servicii, investiții, achiziții publice, concurențe și așa mai departe, ne am spus da, și continentul ar avea de profitat uh, și Uniunea Europeană, am putea să fim de acord să adăugăm aceste dimensiuni noi, dar acum mingea este în terenul lor, să vedem ce doresc adevărat partenerii africani. Pe noi ne-ar interesa clar să facem mai multe în domeniul investițiilor, pentru că investițiile sunt cheie pentru dezvoltarea Africii, însă trebuie să vedem de asemenea ce plan au partenerii noștri africani și așa cum ați spus, acum vrem să accelerăm negocierile unei zone de liber schimb. Din punct de vedere politic, este un proiect foarte frumos, foarte promițător, dar foarte greu de um, realizat și toată lumea recunoaște acest lucru. Noi îi ajutăm, uh, acordăm resurse financiare considerabile, de pildă ca să sprijinim uh, um, munca de evaluare pentru a finanța întâlnirile și colegul meu arată cifrele pentru că nu le știu pe de rost. Acum finanțăm cu 62 de milioane uh, negocierea zonei de liber schimb, dar dincolo de acest uh, ajutor financiar, DJ Trade oferă asistență tehnică privind conținutul și e adevărat că partenerii africani ne-au uh, contactat. Noi suntem o zonă economică foarte integrată și au venit și ne-au întrebat cum ați uh, reușit uh, exact, cum funcționează piața internă și organizăm ateliere, seminare și le explicăm cum s-au făcut lucrurile și bineînțeles că a durat vreo 30 de ani până am obținut piața internă integrată pe care avem astăzi, dar uh, putem să le spunem ce instrumente am folosit, care au fost pașii și noi suntem prezenți uh, ca să discutăm cu ei și o vom face din ce în ce mai des, pe măsură ce se constituie această zonă de liber schimb și aș vrea să mai insist pe faptul că țările africane care uh, au semnat un EPA cu noi profită de pe urma acestui parteneriat deoarece uh, au căpătat mai multe cunoștințe despre comerț, pentru că discutăm subiecte foarte tehnice din domeniul comercial cu partenerii noștri, vorbim despre procedurile vamale și așa mai departe. Credem așadar că partenerii noștri EPA acum au o experiență mai bogată despre ce înseamnă comerțul, cum poți să te pregătești, cum poți să negociezi mai bine și cum poți să te pregătești pentru această zonă de liber schimb la scara întregului continent. Vom uh, continua în această direcție și credem că EPA este foarte important și din această perspectivă. Iată ce facem apropo de zona de liber schimb. S-a mai menționat încă un punct, cred că doamna Bricmont a vorbit despre uh, grupul de lucru pentru domeniul digital și faptul că sectorul digital este foarte important pentru Africa. Uh, E adevărat că nu am vorbit despre acest sector. Comisia, nu DG3, dar Comisia a stabilit patru grupuri de lucru în patru domenii ca să analizeze exact ce măsuri pot fi luate și unul dintre aceste sectoare este cel al economiei digitale, mai avem unul pentru agricultură, unul pentru transportul și unul pentru energie. Uh, un întreg evantai de acțiuni a fost uh, discutat uh, și va exista, s-a publicat, mai bine zis, acest set de măsuri pentru zona digitală și probabil că de aici vor rezulta inițiative legislative. În noile negocieri pe care le avem cu regiunea din estul și sudul Africii, discutăm clar despre economia digitală inclusiv în contextul discuțiilor uh, și a negocierilor pe tema serviciilor. Deci nu omitem um, acest subiect. Apropo de ce s-a întâmplat după expirarea acordului de la Cotonou, structura acordului post-Cotonou a fost deja uh, stabilită, s-a ajuns la un acord. Există um, o, o parte generală care se aplică tuturor țărilor ACP și apoi trei piloni. În ce privește etapa în care se află negocierile, am făcut multe progrese în ceea ce privește partea generală, ce numim noi fundația, pe partea comercială. Ne mai rămân doar câteva chestiuni pendinte, chiar finaliz... până când n-am finalizat partea generală care se aplică tuturor uh, statelor. Parteneriatele se află în centrul acestui acord post-Cotonou, sunt considerate ca fiind instrumente indispensabile și că vor fi o bază pentru acorduri aprofundate și mai extinse ca să convingem mai multe țări să se alăture acestor parteneriate. Cum spuneam, uh, temeli, discutarea acestei um, părți uh, care reprezintă baza se apropie de sfârșit și pentru negocierea acestor ultime um, aspecte încă mai rămân uh, câteva reuniuni de organizat, dar eu cred că um, avansăm într-un ritm uh, suficient de alert și va mai dura poate maxim Um, un an, doi. Apropo de cacao, uh, întrebarea pe care a pus-o una dintre uh, deputate și apropo de munca copiilor și despădurire și acapararea terenurilor. Da, suntem perfect conștienți de ce se întâmplă în lanțul de aprovizionare pentru uh, cacao, este mai ales în țările din Africa Occidentală, dacă vă uitați la în Codivar, în Ghana și în Camerun, aceste trei țări reprezintă 70% din exporturile de cacao și acestea ajung în UE. Clar că avem un rol de jucat, pentru că suntem principalilor clienți și, într-adevăr, există probleme, mai ales în Côte d'Ivoire, apropo de folosirea copiilor. E dificil să depistăm aceste probleme, să ai o, o de asemenea probleme cu despăduririle, arderea pădurilor pentru a transforma terenurile în plantații de cacao. Am discutat cu guvernul, cu companiile din Côte d'Ivoire, inclusiv cu colegii de la dezvoltarea pentru cooperare, ca să vedem ce putem să facem. Nu putem să uh, impunem nimic, nu putem decât să avem un dialog cu guvernul și cu oamenii de afaceri ca să găsim soluții, pentru că este o chestiune dificilă, pentru că este nevoie de o schimbare a practicilor și a o schimbare a realităților. Nu e ceva ce poate fi dictat uh, de sus. Uh, să știți că suntem vigilenți și că încercăm să găsim soluții. Se organizează un atelier, cred, săptămâna viitoare sau peste două-trei săptămâni în Codivar de către delegația noastră la care toți actorii sunt um, invitați. Suntem foarte activi și în organizația pentru uh, producătorii de cacao am început discuții și la, în acest for în urmă cu câteva săptămâni. Chiar dorim să jucăm un rol și să vedem exact ce putem să facem pentru a îmbunătăți situația actuală, care evident nu este mulțumitoare potrivit datelor pe care le avem cred că unul dintre deputați a vorbit și despre bunăstarea animalelor și dacă ținem cont de acest aspect, bineînțeles că exporturile de produse agricole din țările africane trebuie să respecte standardele noastre de um, securitate alimentară, bunăstarea animalelor, dacă este sau nu cuprinsă în acordurile noastre, nu încă, nu ca atare, dar în acordul pe care um, vrem să-l negociem cu țările din regiunea Estului și a Sudului Africii, vrem să includem asemenea uh, prevederi. Și vom vedea cum putem obține progrese în acest domeniu. O întrebare despre Africa Occidentală și Nigeria. Nigeria nu ne-a spus uh, că vrea să semneze acest acord regional, am tot discutat cu ei, noi suntem deschiși în continuare. Dacă au vreo problemă cu acordul actual și dacă putem să facem ceva ca să le rezolvăm, am prefera, evident, să avem un acord la scară regională și să nu negociem uh, doar acorduri bilaterale cu țările din uh, vestul Africii, dar acordul trebuie să fie semnat de toate țările și dacă Nigeria nu îl semnează și îl blochează, nu putem să ajungem la un acord regional. Nigeria a semnat acum uh, uh, acest uh, acord uh, în sensul uh, creării zonei de liber schimb, dar uh, nu știu dacă vor fi de acord și cu semnarea um, acordului de parteneriat regional. Am mai primit o întrebare despre Zambia și de ce nu a semnat uh, um, acest acord uh, cu restul țărilor din uh, estul și sudul Africii. Da, Zambia a făcut parte din acest grup și nu a semnat la sfârșit, deoarece Cred că ei și-ar fi dorit ca acest acord să includă mai multe domenii și nu doar uh, uh, comerțul cu bunuri. Uh, recent am discutat cu ei pentru că acum ar prefera să adere la acest acord, ceea ce este o veste bună. Le-am explicat ce trebuie să facă, le-am spus că trebuie să semneze și să lanseze procesul de ratificare. Cred că și-au dat seama că existau uh, avantaje mai ales că acum negociem ca să extindem sfera de aplicare și să introducem mai multe domenii. Cam aici ne situăm în ceea ce privește Zambia. Ca să răspund la întrebări legate de uh, pierderea veniturilor și a veniturilor din taxele vamale din cauza liberalizării, um, este, o întreba, este un aspect despre care discutăm cu partenerii noștri. În general, facem studii de impact în fiecare din aceste țări să vedem care sunt pierderile înregistrate și cum putem să permitem acestor țări să-și uh, reformeze politica uh, um, vamală ca să se adapteze pierderii veniturilor uh, în urma dispariției taxelor vamale pentru bunurile care vin din Europa însă este o aplicare progresivă. În primul an se liberalizează foarte puține produse și până la sfârșitul întregului proces uh, trec 15-20 de ani, deci este o perioadă destul de lungă. Nu trebuie să-ți uh, reformezi sistemul de um, um, taxare de pe o zi pe alta. Deci întâi uh, se înregistrează un impact redus, după care uh, îi ajutăm să se um, adapteze uh, încetul cu încetul. Și în ceea ce privește uh, politica de taxare și de impozitare, îi ajutăm să um, se inspire din experiența noastră, să-și modernizeze propriilor sisteme de um, impozitare ca să fie mai um, echitabile. Um topic Cred că am acoperit cam tot ce era de acoperit. Bineînțeles, multe state și mulți membri, pardon, s-au referit la China, mulți de s-au referit la China. E adevărat, Africa este prioritară pentru China. China a recunoscut acest lucru și China este cât se poate de activă la acest capitol, la toate nivelurile și la nivelul investițiilor și al mediului de afaceri, nu doar politic. Și mă mult ca sigur dacă vă uitați la cifrele de creștere a investițiilor, creșterea investițiilor chineze este mai mare decât creșterea investițiilor europene, însă, repet, chiar și așa, în acest moment, rămânem pe locul întâi, creșterea chineză însă este semnificativă și ar trebui să vedem lucrurile nu doar ca pe un lucru negativ, pentru că în fond joacă un rol foarte important în uh, construirea de infrastructură pentru, uh, pe continent și asta este important pentru acorduri comerciale, pentru schimburi comerciale, însă nu întotdeauna cu aceleași standarde pe care le avem sau pe care companiile noastre le impune și condițiile nu sunt cele care să corespundă în totalitate celor pe care ni le dorim. Deci este un lucru clar, uh, așa stau lucrurile la fața locului, discutăm cu China despre acest lucru și împreună putem uh, ajunge la o strategie comună, să vedem unde interesele noastre sunt aceleași și unde putem conlucra pentru dezvoltarea continentului, lucruri care se poate realiza cu abordare cât mai durabilă. Deci eh, discutăm, am deschis un dialog cu China și pe acest subiect, nu doar eh, stăm și ne uh, raportăm doar la relația de concurență dintre noi. Cred că am acoperit cam toate întrebările, domnule președinte. Dacă mai sunt alte întrebări care au rămas fără răspuns, vă stau la dispoziție perfect uh, and I'm sure that... Foarte bine și cu siguranță nu e ultima reuniune în care vom discuta relația dintre UE și Africa și ce strategie are UE în relația cu Africa. Bun, cu asta s-a încheiat sesiunea noastră din cursul dimineții și ne revedem la ora 3 pentru sesiunea de după amiază. Mulțumesc!